Uh, good morning, everybody. I wonder if I can. Uh, we are waiting for. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Le așteptăm cu toții pe domnul comisar. Va apărea în curând. Am uh, decis să pornesc microfonul pentru ca toată lumea să ia loc și pentru a putea să începem, pentru că, după cum ați văzut, programul nostru este foarte aglomerat și nu aș dori să pierdem timpul, pentru că aș dori să îi las să vorbească pe toți invitații noștri de astăzi, care, iată, au venit alături de noi. Am plăcerea de a o saluta pe Eva Coșușnic, care este raportor, pe Edward Coșușnic, care este raportor uh, al Comisiei noastre pentru standardizarea europeană um, și în baza acestui subiect este organizată audierea de astăzi. Aș dori de asemenea să vă reamintesc tuturor că este vorba despre un raport din proprie inițiativă a acestui, acestei comisii și ar trebui să profităm de ocazia de a discuta și de a dezbate unele dintre politicile ce țin de standardizarea ulterioară la nivel european. Vom primi în decursul acestui an și o propunere legislativă din partea Comisiei. Consider că standardizarea este o, un subiect care nu a fost uh, suficient dezbătut în Parlament. Prin urmare, cred că această oportunitate este extraordinară astăzi. Mulți experți de aici au acum uh, posibilitatea de a discuta cu noi și au profitat de aceasta. Urez bun venit membrilor comisiei noastre, raportorilor din umbră, care și ei vor putea lua cuvântul mai târziu, desigur. Dacă sunt de acord raportorii, fiindcă nu avem foarte mult timp, uh, ar putea să ia cuvântul acum sau, nu știu, preferă să-l aștepte pe domnul comisar? Domnul raportor, nu știu, dacă așteptăm 20 de minute, atunci uh, pierdem foarte mult timp. Putem să așteptăm vreo 3 minute, să zic, și vedem după aceea. Da, spune președintele, o să mai așteptăm ca să iau și comisarul pe raportori. Însă, înainte de toate, aș dori să vă spun că această reuniune este transmisă live pe internet Deja cred că v-am spus acest lucru. Aș dori să vă reamintesc faptul că în momentul în care porniți microfonul veți fi filmați în prim plan. Deci vă rog să folosiți microfonul din fața dumneavoastră. Cred că butonul din uh, dreapta este cel care uh, este conectat la cameră și puteți să vă vedeți și în imaginea micului ecran. Acum că totul este pregătit, o să vă las foarte pe scurt să vorbiți între voi și vom vedea mai departe. Uh, right, well, ladies and gentlemen, uh, Mr. Tajani's... Uh... Doamnelor și domnilor, uh, domnul comisar Tajani este pe drum, aproape ajuns, așa că aș vrea să fac niște remarce în deschidere și apoi să dăm cuvântul colegilor pentru discursurile lor introductive. Deci vă rog să luați loc. Știu că s-au desfășurat în ultimele două zile multe mic dejunuri referitoare la standardizare, ceea ce e foarte bine. Și tocmai am primit uh, vestea că intergrupul privind IMM-uri s-a desfășurat și el la un mic dejun în această dimineață și cineva a uitat un aparat acolo de fotografiat. Uh, vă rog să mergeți să-l cereți. În primul rând, înainte să vină domnul Taian, cred că ar fi bine să vă prezint niște informații despre uh, acest raport, despre, despre care vom uh, discuta mai mult la sfârșitul acestui an. Um, and it's a great pleasure to have the commissioner. Iată că avem onoarea de a-l avea alături de noi pe uh, Comisarul pentru Antreprenoriat și Industrie, domnule Tajani. Bine ați venit! Așadar, procedura pe care o vom urma, uh, Edward se ocupă deja de un raport foarte interesant și îl vom publica după ce vom discuta cu dumneavoastră la această audiere. Vom avea un prim schimb de opinii în legătură cu raportul său în iulie, la ultima reuniune dinainte de uh, vacanța de vară, probabil pe 13, și apoi vom discuta proiectul de raport la reuniunea din septembrie cu amendamente și îl vom vota în comisie în 30 septembrie și după aceea îl vom vota final la plenarea de la Strasburg din octombrie. Cam aceasta este uh, succesiunea de etape pe care o vom urma. Pentru a deschide această reuniune vreau să-i urez încă o dată bun venit domnului comisar, care este responsabil de, această, uh, de acest act legislativ important referitor la viitorul standardizării în Europa. Dar înainte de a-i da cuvântul domnului comisar, vreau să-i dau cuvântul domnului uh, raportor, Edvard Kociușnic, și apoi uh, celui de la Comisia ITRE, domnul Butikofer, și să îi dea ocazia să ne vorbească și el despre uh, evoluțiile din domeniul energiei și din domeniul IT. Deci am să-i dau în primul rând uh, cuvântul domnului Coșusnic și apoi, după ce va vorbi și domnul comisar, vom da cuvântul deputaților pentru întrebări și observații. În primul rând, Edward Cociușnic. ladies and gentlemen, I will switch to my... Mulțumesc, doamnelor și domnilor, am să vorbesc în limba mea maternă, limba cehă. Vážený pane komisaře, dámy a pánové. Domnule comisar, domnilor și domnilor, dragi colegi, suntem singurii care au șansa de a lua cuvântul de două ori în audierea din această dimineață. E vorba de mine și de Malcolm Harbour. Avem uh, foarte puțin timp la dispoziție. Noi am încercat să invităm toate părțile interesate din domeniul standardizării din Uniunea Europeană pentru a le asculta opiniile în legătură cu situația actuală și cu viitorul standardizării europene. Aș vrea să încep cu niște comentarii succinte. Am avut ieri un mic dejun de lucru și am discutat despre standardizarea europeană și dacă ea este sau nu sexy pe termen lung. Credem că uh, standardizarea este un instrument de dezvoltare pentru piața internă. Credem că este un instrument pentru competitivitatea europeană a întregii Uniunii Europene și a statelor membre cu siguranță ne va ajuta să uh, ne uh, slujim mai bine cetățenii. Cred că este o șansă și în domeniul serviciilor publice. Cred că poate fi un instrument pentru controlul serviciilor publice și, de asemenea, un mod de reglementare de la bază către vârf și nu invers. Eu m-am gândit cum uh, să fac uh, standardizarea mai interesantă și mai vizibilă pentru dumneavoastră și am găsit un exemplu din Italia. Pe lângă activitățile mele politice, eu sunt un promotor al unui sport nou care se numește tenis de plajă. Nu este volei de plajă, vă rog să nu le confundați și eu promovez acest sport în țara mea și peste tot unde merg. E un sport destul de nou, dar în nordul Italiei cam 300.000 de, de persoane uh, joacă acest tenis de plajă. A apărut cu câțiva ani în urmă și s-a răspândit în lumea întreagă într-un mod foarte interesant. Problema era că pe măsură ce acest sport s-a dezvoltat, au apărut mai întâi reguli italienești, apoi reguli americane, apoi din nou alte reguli italienești și tot așa. Și în ultimii trei ani, regulile tenisului de plajă din lumea întreagă au fost armonizate ceea ce este un mare avantaj pentru jucătorii europeni și din lumea întreagă. Regulile au fost armonizate, deci tenisul de plajă se joacă acum cu aceleași reguli, pe aceleași tipuri de terenuri și cu aceleași uh, scoruri în toată lumea. Există producători de rachete speciale pentru acest tip de tenis și astfel s-au dezvoltat și noi piețe, pentru că majoritatea rachetelor sunt produse în Europa, chiar în Italia, logic, acolo sunt 4-5 producători și deci prin uh, această unificare a regulilor Producătorii de uh, rachete din Europa au început să exporte în Brazilia, China, Japonia și Statele Unite. În ultimii ani, prin standardizare s-a ajuns și la discutarea mai multor aspecte legate de consumatori. Acum există o federație internațională a jucătorilor de tenis de plajă, care în, face lobby pentru dezvoltarea unui nou tip de mingi care să le permită să practice acest sport mai bine. Am ales acest exemplu ca să vă arăt că standardizarea are sens, că trebuie să vină de la bază către vârf și că este un instrument de promovare a intereselor europene în lumea întreagă. Obiectivul raportului nostru, după cum a spus și Malcolm Harbour, este găsirea unui obiectiv, unui echilibru, mă scuzați, între uh, activitățile de standardizare uh, desfășurate de comisie, de comitetele naționale de standardizare, de asociațiile de consumatori, în interesul consumatorilor din lumea globalizată. Eu asta voi încerca să realizez alături de raportorii din umbră și aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră în legătură cu statutul actual și viitorul standardizării europene. Mulțumesc foarte mult, domnul Coffer. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Vă sunt uh, recunoscător pentru oportunitatea acordată astăzi aici de a vă împărtăși câteva din, din ideile discutate la ITRE. Și eu sunt, îi sunt recunoscător raportorului pentru prezentarea perspectivei sale. Tocmai vin de la un mic dejun organizat astăzi, în care directorul Goțoianis a subliniat importanța chestiunilor de standardizare, în special pentru IMM-uri. Dânsul a spus că standardizarea este chiar mai importantă decât cercetarea. Prin urmare, accentele intervențiilor mele ca au căzut până acum pe IMM-uri și pe modul în care acestea vor fi afectate de standardizare și cum ar putea să contribuie la standardizare. În principiu, când discutăm despre IMM-uri și despre standardizare, trebuie să luăm în calcul trei chestiuni. Costul, complexitatea și participarea. Evident, există ceva experiență uh, la nivel național în ceea ce privește standardizarea. Există pachete de standardizare la un cost redus și cred că această abordare este extrem de bună. De asemenea, există și nevoia de a prezenta online uh, paragrafe ținând de standardizare, astfel încât IMM-urile și microentitățile să aibă un acces bun la standardele care ar putea fi relevante pentru ele. Iată iarăși o chestiune importantă. Putem, desigur, să facem mult pentru a reduce complexitatea standardelor. De asemenea, ar trebui să ne asigurăm că principiile OMC, ă, transparență, imparțialitate, deschidere, ă, relevanță, consistență, sunt pe deplin incluse și integrate în abordarea europeană, în cadrul uh, juridic european. Când vine vorba despre participare, um, are loc o discuție care merită atenția noastră acum. Cred că discutăm aici despre participare națională, însă ar putea avea loc și o participare crescută la nivel european. În comisia mea se discută acum toate aceste chestiuni. Aș dori să menționez încă un aspect. Cu toții credem că ar trebui să ne axăm și pe următoarea promisiune, și anume Uh, distribuirea standardelor uh, partenerilor noștri pentru a deschide piețele. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune președintele, pentru prezentarea acestor uh, domenii cheie. Sunt convins că ne vom, și știu că ne vom întoarce la ele pe parcurs. Acum, iată, am ocazia de a-l saluta pe un prieten bun al comisiei noastre, domnul comisar Tajani, care este comisar pentru industrie și antreprenoriat. Ne bucură faptul că în titlul său apare și cuvântul antreprenoriat mai greu de pronunțat în engleză. Antonio, am plăcerea de a-ți da cuvântul. Știu că te grăbești, trebuie să pleci la New York, dar ne bucurăm totuși că ai venit aici pentru a deschide această audiere. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi pare rău că trebuie să mă grăbesc la aeroport, să mă duc la New York. Astăzi mă voi pronunța în fața Comisiei Specialitate ONU cu, bineînțeles, secretarul general ONU și, bineînțeles, că nu pot să-mi permit să uh, întârzie. Acum să întârziu. În ceea ce privește problema standardizării, în primul rând aș dori să mulțumesc Comisiei, Comisia INCO, care a fost la originea acestei dezbateri și, dezbateri și audieri publice uh, extrem de importante. Ne găsim într-un moment în care punem la punct uh, revizuirea întregului sistem de standardizare europeană. Pentru directoratul meu general, această dezbatere este extrem de interesantă, o urmărim cu atenție. În acest moment, deci, revizuim sistemul de standardizare și vom face propuneri concrete în acest sens până la sfârșitul anului. Este vorba, deci, de o dezbatere extrem de Importantă, așa cum arată și raportul de inițiativă. Iată tot atâtea contribuții care vor veni să se alăture propriei noastre activități în acest sens. Acum, eh, aș dori să fac un bilanț al acțiunilor trecute. Ce s-a întâmplat până acum? Sistemul european eh, a jucat un rol important, desemnarizarea a jucat un rol important în crearea pieței uh, unice și în promovarea competitivității produselor europene pe piețele internaționale. Putem să spunem că sistemul de standardizare europeană a înregistrat succese. Este un succes. În anumite sectoare, mă gândesc la uh, tehnicile IT, mai sunt încă totuși multe de făcut la nivel internațional, competiția este feroce pentru impune, a impune anumite standarde. Europa, sistemul european se confruntă și cu o serie de noi provocări din cauza apariției unor sectoare absolut noi și necunoscute pentru noi. Astăzi am decis deci să revizuim sistemul de standardizare european, care să include inclusiv tehnicile de, sau tehnologiile informării și comunicării. Uh, Uh, am făcut mai multe consultări publice în acest sens, una chiar axată pe aceste noi tehnologii. Deci am avut inițiative orizontale până acum. În plus, analizăm uh, activitățile grupului de experți independenți care s-a ocupat de revizuirea uh, acestui sistem de standardizare european, uh, orizontul fiind 2020. Vrem să știm care sunt punctele slabe și punctele forte ale sistemului nostru, inclusiv problema finanțării acestor inițiative, inițiative la nivel comunitar. Aceste demersuri sunt fundamentale pentru că astfel vom putea să țintim mai bine acțiunile noastre, care vor deveni astfel mai eficiente am primit o serie de informări și informații care ne arată că este foarte important să profităm mai bine de sistemul actual, pentru că el prezintă puncte foarte uh, extraordinare care uh, ele, la rândul lor, ne vor permite să progresăm. Însă știm că mai avem multe de făcut, e loc și de mai bine. În primul rând, dimensiunea externă. Pe plan internațional, mondial, trebuie să ne putem impune propriile noastre standarde. Știți foarte bine că avem un avantaj strategic, noi, europenii, adică un avantaj strategic dacă reușim să impunem aceste standarde pe plan internațional și nu numai să uh, ni se fie, fie impuse altele pentru că aceste standarde se află la baza dinamismului piețelor. De aceea trebuie ca Comisia să fie consolidată în demersurile sale de impunere a standardelor uh, pe plan internațional. Pe de altă parte, aceste standarde nu trebuie să devină bariere în calea schimburilor comerciale. Riscurile uh, Uh, sunt uh, clare și s-ar putea ca să existe o serie de probleme uh, legate de împiedicarea activităților comerciale, tocmai din cauza multiplicității diverselor standarde. Iată de ce avem nevoie de standardizare, de omogenizare și acest lucru se poate face tocmai la nivelul OMC-ului, ceea ce a spus și domnul Buticofer mai devreme. Trebuie să acționăm pentru a optimiza sistemul și funcționarea acestuia. Organizațiile care supă cu standardizarea europeană au făcut uh, o serie de demersuri și trebuie să ia mai multe inițiative pentru a asigura inclusiv sinergia. Uh, mai este și problema resurselor. Știm foarte bine că trecem și prin crize. Toate aceste organizații va trebui să-și perfecționeze instrumentele și mecanismele care pot fi uh, folosite înainte de a demara procesul global de standardizare. Iată de ce că ar trebui să ne concentrăm pe acea inițiative care au cele mai multe, cele mai mulți sorți de izbândă. De a trebui, aceea trebuie să uh, consolidăm in, mecanismele de standardizare inclusiv la nivel uh, național. Acum, în ceea ce privește IMM-urile, aceste standarde, această standardizare trebuie să cuprindă cât mai mult uh, IMM-urile. Știm foarte bine că IMM-urile se află la baza economiei noastre. Însă, acestea se confruntă cu o serie întreagă de obstacole, de probleme, în ceea ce privește accesul lor la procesul de standardizare. De aceea, trebuie să ne îmbunătățim lucrurile pentru ca să protejăm cât mai bine și să apărăm IMM-urile în această bătălie pentru standardizare. Uh, standardizarea trebuie să joace un rol mai mare uh, încă de la începutul procesului de inovare, permițând tot mai multă inovare. În acest sens, voi uh, lucra uh, în cadrul noului plan de acțiune pe care îl voi prezenta împreună cu comisarul de la cercetare inovare în cursul lunii septembrie. Ce privește tehnologiile informării și comunicării, cum am spus la început, uh, trebuie ca acest sistem european să țină pasul cu ceea ce se întâmplă și chiar să devină uh, pionier în domeniul uh, tehnologiei informării și comunicării, să chiar să uh, recuperăm timpul pierdut. Dacă dorim să profităm de aceste tehnologii uh, IT și să fim competitivi în acest sector, avem nevoie uh, de mai multă viziune este foarte important. Dacă dorim într-adevăr să ne aflăm în fruntea, în avangarda acestei mișcări, în acest sens, sistemul nostru trebuie să fie suficient de flexibil pentru a uh, permite înglobarea tuturor documentelor, referințelor și tuturor informațiilor care ne provin din forurile internaționale, continuând în aceeași măsură și dialogul cu părțile interesate și veghind la interoperabilitate. Aceste sisteme trebuie să fie absolut interconectate și interoperabile dacă este să ne atingem obiectivele scontate. Acum, un subiect pe care eu uh, îl îndrăgesc foarte mult E vorba de uh, accesibilitatea pentru uh, persoanele uh, cu dizabilități, protecția consumatorilor și mediul. În acest sens, am lansat un pachet întreg de inițiative de standardizare, de exemplu, accesul sau accesibilitatea pentru persoane cu mobilitate redusă sau persoanele cu dizabilități. Apoi, încă o dată, protecția consumatorilor. Aici trebuie să ne asigurăm că aceste persoane sunt protejate la un nivel suficient de mare. Ne trebuie deci o standardizare eficace în cadrul directivei în uh, acest sens. De asemenea, standarde și norme de mediu, mă gândesc mai ales la emisiile de dioxid de carbon. Standardizarea în acest domeniu joacă și ea un rol foarte important. Uh, și când vine vorba de asemenea și de persoanele uh, cele mai uh, sărace, dar și persoanele handicapate cu dizabilități. 10% din cetățenii noștri europeni uh, se confruntă cu diverse tipuri de handicap. Iată cifre semnificative care de altfel s-ar putea chiar să crească în viitor, având în vedere inclusiv îmbătrânirea populației. Mai apoi avem în vedere activități de standardizare în domeniul serviciilor și în cadrul acestei uh, consultări pe care tocmai am început-o, părțile interesate, participanții, s-au uh, arătat interesați de includerea acestui, uh, acestor servicii. Încă de pe acum, deci ar fi bine să știm care este poziția dumneavoastră a Parlamentului European în acest sens. În concluzie, revenind la întrebarea următoare, pentru a ne lua la luptă cu toate aceste probleme, suntem pe cale de a propune un pachet standardizare. Care vor fi termenele prevăzute? Avem intenția de a adopta acest pachet în luna noiembrie. Veți avea uh, în acest pachet sau la pachet o comunicare, veți vedea care este viziunea Comisiei privind uh, viitorul standardizării, orizontul fiind încă o dată 2020 și veți avea și aspectele mai importante pe care tocmai le-am menționat în prezentarea mea. De asemenea, va exista și un regulament care, fără îndoială, va aduce modificările cele mai uh, relevante modificări legate de acte legislative în vigoare în materie de standardizare în Uniunea Europeană și care ne va permite și punerea în aplicare a acestor politici și inițiative. Vom avea deci mai multă vizibilitate în ceea ce privește standardele europene. După cum vedeți, avem de lucru, nu ne plângem. Și ce ne așteaptă ne stimulează. Suntem entuziaști. Deci, încă o dată, de lucru este slavă Domnului. Acum vreau să vă spun că aștept cu mare nerăbdare propunerile dumneavoastră și observațiile dumneavoastră. Cabinetul meu, colegii mei, funcționarii din directoratul meu general sunt cu toții deschiși oricăror eh, propuneri. Eh, Domnule președinte, aveți aici intervenția mea în scris, poate să apară eventual în procesul verbal al acestei audieri. Sunt la dispoziția dumneavoastră, bineînțeles, uh, foarte rapid, dar n-aș vrea, bineînțeles, să pierd avionul de New York. Voi reveni pentru dezbatere înainte de a prezenta textul de la comisie și sunt gata, deci, să mă implic cu dumneavoastră într-o discuție, într o dezbatere, deci cu Parlamentul European, pentru că e vorba de un subiect foarte important pentru competitivitatea industriei noastre și, în sfârșit, după cum v-am spus, dorim răspunsuri și soluții concrete pentru toți cetățenii noștri, dar mă gândesc mai ales mai cu seamă la această parte a populației, cea mai săracă, cea mai, uh, cea mai precară și deci nu trebuie să uh, pierdem uh, uh din vedere obiectivele noastre. Voi reveni cât mai curând posibil pentru dezbatere. Nu pot, din păcate, acum să rămân la discuția de astăzi, întă rămânem în contact uh, și colegi de la DG-ul meu sunt și ei în sală și pot să reacționeze la eventualele observații și mai încolo. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Well, ladies and gentlemen, it's been uh, a real pleasure, I think, and Doamnelor și domnilor, este important să constatăm cât de angajată este Comisia în acest domeniu. După cum spuneam, sperăm ca pachetul de standardizare să fie adoptat în noiembrie. Și după cum am mai spus, sperăm ca noi să ne votăm raportul în octombrie. Și cred că este un exemplu bun de gândire strategică a comisiei noastre. Iată cum știm să ne organizăm. Înainte de a începe, vreau să-i urez bun venit și uh, doamnei Weissenrum de la comisie. După cum se vede, este plină de energie, a participat la foarte multe reuniuni în ultimele două zile, astăzi va fi alături de noi. Uh mhm. -huh și urez și mulți uh, membri ai guvernelor statelor membre, care și ei sunt angajați uh, cu mult entuziasm în acest proces. Haideți acum să dăm cuvântul uh, vorbitorilor pe care i-am invitat. Aveți în dosarele dumneavoastră biografiile tuturor Această audiere a suscitat atât de mult interes încât am încercat să uh, înghesuim cât mai multe prezentări și să dăm cuvântul tuturor, dar uh, vorbitorii vor avea un cronometru, din păcate, și vor fi nevoiți să respecte timpul. Vom vorbi mai întâi, în prima secțiune, despre standardizarea europeană într-o lume globalizată și vom avea niște vorbitori care uh, Uh, activează chiar în inima acestui proces. Vreau mai întâi să-i urez bun venit lui Kevin McKinley, care este uh, secretar general adjunct la Societatea Internațională, Organizația Internațională privind standardele de la Geneva. Și înainte de a-i da cuvântul, vreau să vă spun că am uh, reprezentat comisia noastră cu succes la Geneva, am vizitat ISO și am vizitat și Națiunile Unite, uh, am uh, fost la Organizația Internațională a Proprietății și la OMC și a fost o vizită foarte reușită și vreau să-i mulțumesc lui Kevin în acum public pentru uh, primirea călduroasă pe care ne-a oferit-o. Și am să-i dau cuvântul în primul rând. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi face mare plăcere să mă aflu aici și să vă prezint uh, acest subiect în această dimineață. Vorbesc în numele ISO și în numele uh, Comisiei Electrotehnice Internaționale. IEC. Aceasta se ocupă de domeniul tehnic, cabluri, uh, fire și așa mai departe. Și cealaltă organizație se ocupă de tot ce ține de managementul calității, Uh, și uh, responsabilitate socială. Împreună cu uh, ITU, adică Uniunea Telecomunicațiilor Internațională, care se ocupă de standardizarea sectorului telecomunicației, toate aceste organizații încearcă să obțină uh, standardizarea în acest sector sunt implicate 163 de state, iar uh, Europa este foarte prezentă prin uh, comisiile și organizațiile sale. Este un actor foarte important în această uh, scenă. Există problem, programe din ce în ce mai importante, desfășurate de ISO și de IEC și colaborăm cu CEN și CENELEC și vă rog să rămâneți uh, la această pagină. Care este, deci, legătura dintre uh, organizațiile de standardizare din Europa și cele din lumea întreagă? E vorba de uh, acordul de la Dresda și de la Viena. Aceste organizații oferă uh, standarde europene și arată cum trebuie să fie uh, făcut uh, activitatea în paralel la nivel european și internațional. CNLEC oferă legătura Europei cu lumea. Prin aceste uh, acorduri se susține noua abordare europeană oferind noi soluții. Din perspectiva ISO și IEC, aceste acorduri sunt benefice în Europa și în afara ei și oferă um, modele pentru ISO și pentru IEC. Este important că modificările din contextul uh, de standardizare european trebuie să fie evaluate în lumea întreagă, conform acordurilor cu CEN și CENELEC. Aici aveți un exemplu despre cum ISO influențează uh, grupurile de lucru și uh, comitetele. Pozițiile sunt deținute de peste o mie de membri în Uniunea Europeană, ceea ce reprezintă 5, peste 50% din uh, posturile din ISO în general. Sunt reprezentate aici și președinți de comitete și secretari. Evident, proporționat, contribuția este foarte mare dacă comparăm PIB-ul Europei cu cel din lume. Eficiența procesului de dezvoltare s-au făcut ameliorări substanțiale în domeniul standardelor ISO și IEC, o reducere cu 30% din 2003 până acum în ISO. Și există ameliorări uh, continue în acest domeniu. Tehnologia este folosită din ce în ce mai mult și ISO și IEC au aceleași sisteme de uh, conferințe pe internet și teleconferințe pentru reuniunile de experți. Parteneriatele cu organizații de standardizare sunt foarte importante. Foarte multe s-au făcut uh, s-au creat acum mult timp și oferă o mare încredere și eficiență a experților. De asemenea, e foarte importantă și uh, legătura cu organizațiile internaționale. Standardele internaționale sunt din ce în ce mai mult modele de inovare. Standardele ISO și IEC și procedurile acestora permit inovarea prin stabilirea de standarde de performanță și, uh, de asemenea, se ocupă de noi subiecte și de noi subiecte tehnologice, cum ar fi nanotehnologii, biocombustibile, schimbări climatice, probleme de durabilitate, biotehnologii. Iar Europa joacă un rol foarte puternic și este foarte prezentă în aceste domenii este necesar să se amelioreze cooperarea dintre uh, cercetare și dezvoltare și academia, lumea academică. Uh, se va desfășura o săptămână academică la Geneva la începutul lui iulie, tocmai pentru a întări această legătură. Și pentru a face mai transparentă uh, toată procedura de standardizare și a arăta beneficiile economice ale standardelor în sistemul ISO. Accesul la standarde este o altă chestiune cheie în această uh, consultare. ISO și IEC uh, respectă principiile și disciplina OMC, iar uh, părțile interesate și implicate trebuie să asigure respectarea acestora angajarea părților interesate este din ce în ce mai importantă. Este necesar uh, punerea la dispoziția proiectelor pentru revizuire. Sigur că standardele sunt vândute și sunt puse la dispoziția publicului prin vânzări și uh, la nivel central și prin membrii niciodată nu au fost atât de disponibile aceste standarde, dar e nevoie de mai mult. Standardele sunt mijloace neutre și de durată pentru a susține costurile dezvoltării. Și deci, dacă s-ar pune la dispoziție gratuit, s-ar pune în pericol evoluția acestor organizații. În încheiere, vreau să vă mulțumesc pentru șansa de a vă oferi o perspectivă internațională asupra acestor discuții. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Kevin. Îmi face o deosebită plăcere să, îți, să te primesc aici. Ai spus niște lucruri foarte importante despre angajamentul viitor, mai ales uh, al membrilor IEC și ai vorbit și despre niște acorduri foarte importante. Următorul vorbitor nici nu are nevoie de prezentare. E vorba de doamna Elena Santiago, pe care membrii comisiei noastre o cunosc foarte bine. Este o persoană care întotdeauna se exprimă foarte puternic și cunoaște foarte multe în acest domeniu este directoarea generală a CEN și CENELEC. Ai cuvântul, Elena. Like to start first. Mulțumesc. Aș dori să încep prin a-mi exprima mulțumirile față de INCO pentru această oportunitate. Într-adevăr, discutăm despre standardizare la nivel european, o chestiune foarte importantă uh, care ocupă 50% din programele noastre educaționale. Uh, mulțumesc încă o dată. Suntem o organizație dinamică Aș uh, dori să stau în picioare, dar văd că nu pot. Mi-ar plăcea să văd reacțiile celor din jur în timp ce vorbesc. Iată, noi ne confruntăm cu provocările prezentate de grupul de, de vârstă al copiilor între 18 luni și 12 ani, prin urmare cred că pot să fac față acestui public astăzi. O să încep cu o serie de recomandări și aș dori să invit publicul se invit pe, și pe cei care ne urmăresc pe internet să țină seama de aceste recomandări pentru a beneficia cât mai mult de sistemul nostru. Prima invitație o fac tuturor instituțiilor europene și statelor membre, autorităților din statele membre, care sprijină standardizarea europeană sau care consideră că aceasta într-adevăr poate să aducă o plus valoare economiei europene. Invit așadar pe to- toată lumea să sprijine promovarea sistemului în formula sa actuală cu parteneriatele public-private în care experții, cei care cunosc foarte bine subiectele și cei care participă la crearea standardelor europene, uh, sunt angajați la nivelul comercial global, la nivelul standardizării internaționale, după cum a spus și Kevin, și sunt implicați uh, și uh, în delegațiile care sprijină participarea de plină a tuturor părților vizate. Cum putem să găsim sprijin? Foarte simplu. Um, răspândind sistemul de standardizare în noi domenii unde există un interes general al celor care vor utiliza standardele. De asemenea, dacă aplicăm, putem să profităm dacă aplicăm acest sistem al standardizării într-un mod coerent. Coerența este așadar cuvântul cheie aici, de care voi abuza în cele 8 minute alocate. Aș dori cu toții să ne, să ne axăm asupra legăturilor formale care trebuie stabilite între inovare, cercetare și educație. Discut aici despre programe, de, uh, programe educaționale și despre academia. Pentru că, iată, aceasta este calea cea mai bună de a aborda um, organizațiile pe, bazate pe cunoștințe în Europa și putem să um, putem ca astfel munca noastră să dea roade mult mai ușor. Și sigur, o ultimă recomandare, din păcate, nu pot să nu mă refer la bani pentru că banii fac ca lumea să se miște și acest lucru este extrem de important în activitatea de standardizare. Avem nevoie de durabilitate financiară. Considerăm că stabilitatea și um, reglementări financiare ușor de utilizat sunt elemente cruciale pentru întărirea valorilor sistemului nostru. Și acum o să încep prin uh, definirea valorilor noastre și apoi voi oferi câteva um, exemple despre cum standardizarea susține competitivitatea și dezvoltarea industriei. Care sunt valorile sistemului nostru? Sigur, noi uh, îndeplinim uh, cerințele OMC, un lucru care este deja un achi pentru sistemul european uh, de standardizare și corpurile naționale de standardizare. Însă, noi suntem independenți. Noi încercăm să nu avem o poziție predominantă în uh, comite- comisiile noastre tehnice. Suntem inovatori, de asemenea, pentru că ne adaptăm la nevoile sociale și economice, suntem coerenți, nu încercăm să avem standarde duble, încercăm de, asemenea, de aceea să fim eficienți și eficaci în ceea ce producem. Nu vrem, nu vrem ca companiile noastre din Europa să participe la mai multe comisii tehnice pentru a obține rezultate la final contradictorii care să facă să pierdem una din importantele valori uh, ale standardizării europene și anume creșterea competitivității sectorului privat și industrial european. Următorul slide. Cum sprijinim competitivitatea industriei? Noi uh, construim, dăm formă pieței unice. Există un standard identic în 31 de țări. Avem peste 500 de milioane de consumatori în Europa care au un standard în toate statele membre și um, au obligația de a retrage standardele naționale care pot genera conflicte. Uh, deci standardele noastre sunt produse de experți, de cei care cunosc foarte bine subiectul pe care se emite un standard, cunosc implicațiile, consecințele acestui standard și știu foarte bine modul în care acest standard va fi implementat la nivel european. De asemenea, ținem seama și de din, dimensiunea internațională a standardizării. Colaborăm foarte bine cu celelalte oficii internaționale de standardizare și Trebuie să menționez că în acest context Europa s-a plasat la nivelul pieței globale și suntem lideri în acest uh, domeniu pentru că avem tehnologii de, uh, mare, de, uh, de mare vârf. Aș dori, de asemenea, să fac o paranteză aici și să subliniez faptul că inovația reprezintă un subiect extrem de important pentru noi. Trebuie să îmbunătățim legăturile dintre inovare și cercetare. Acest lucru este extrem de clar. Uh, și, și mai clar este că standardele îmbunătățesc transferul de cunoștințe. Noi reducem costul riscurilor, riscurilor de a produce pe piață. De asemenea, avem posibilitatea de a crea diferențiere pentru companiile europene, pentru că standardizarea face acest lucru, astfel încât companiile pot să lucreze, uh, să investească în uh, inovații de mare valoare, astfel încât să câștige pe piață și asigurăm un uh, nivel uniform pentru toți competitorii de pe piață, inclusiv pentru IMM-uri. IMM-urile, așadar, sunt uh, plasate pe picior de egalitate în momentul în care discutăm despre utilizarea produselor standardizate. Aș dori acum să revin la beneficiile de care beneficiază societatea civilă, pentru că, de fapt, noi integrăm toate interesele sociale. Acest lucru este relevat și de comitetele naționale și de organele naționale de standardizare. Toată lumea poate să participe pentru că pot să facă acest lucru în limba maternă la nivel național, iată. Noi ținem seama de evolu- ultimele evoluții tehnice și încercăm să adaptăm legislația ca atare. De asemenea, beneficiile economice sunt și ele vizibile. Există o contribuție de 25% la creșterea PIB-ului aici. La final beneficiază consumatorii, societatea, pentru că, iată, cu toții beneficiem de produse sigure, performante din punct de vedere ambiental, accesibile, care sunt competitive la un preț rezonabil pentru consumatorul european. Și acest lucru se întâmplă mulțumită sistemului european de standardizare. Vă mulțumesc! Well, thank you, uh, as always, Elena, for... Mulțumesc! Iată, după cum v-am anunțat deja, o prezentare extrem de energică. Mulțumesc! Ai vorbit despre dezvoltare și inovare, un domeniu în care cu siguranță întregul proces de standardizare a fost extrem de important. Uh, discutăm și despre dezvoltările din domeniul TIC și tocmai de aceea am onoare acum de a ura bun venit lui John Phillips, care este uh, președintele ETSI, uh, sistemului Institutului Standardizare în domeniul telecomunicațiilor europene. iată Iată că am o cravată cu Etsy astăzi, din păcate n-am putut să port una și cu Cenelec. Oricum, uh, John, sunt încântat că poți să ne vorbești astăzi despre modernizarea domeniului TIC prin standardizarea la nivel european. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor. Cred că Cenelec vă va oferi imediat o cravată. Drept răspuns. Când vorbim despre modernizarea standardizării TIC în Europa, trebuie să ne gândim la două chestiuni. În primul rând, trebuie să înțelegem caracteristicile industriei TIC de astăzi, care își creează deja propriile standarde și o face de câțiva ani buni. În al doilea rând, trebuie să înțelegem tendințele din acest domeniu. Abia apoi putem să studiem caracteristicile unui sistem de standardizare european mai propice pentru standardele TIC Astfel, Europa va putea să susțină aceste caracteristici. Iată cum vă propun eu să uh, vă prezint acest subiect astăzi pe aceste principale axe. Am să trec la următorul diapozitiv. Industria TIC astăzi uh, servește piețelor globale. Este uh, destinată mai ales uh, părților interesate care sunt în mare parte IMM-uri, care evoluează într-un mod greu de evaluat despre uh, organizațiile de standardizare, care nici, mă, nici nu au cum să influențeze evoluția acestora. Însă, uh, organizațiile care dezvoltă standarde trebuie să susțină firmele ce activează în domeniul TIC. Apoi, dacă, dorim, dacă studiem rezultatele de standardizare din trecut care au avut succes, cum ar fi telefonul mobil, internetul, sistemele fixe uh, care sunt de telecomunicații care sunt convergente, uh, vom constata că uh, tot ce a avut succes a fost atunci când s-a folosit un model ce a implicat direct participarea membrilor modelul folosit în general este un model care reflectă preferințele celor din această industrie, care pot să-și exprime ă, liber ă, preferințele, să le comunice la nivel global și intelectual. Aceste caracteristici cheie ale industriei TIC nu pot să fie lăsate deoparte. Însă, ă, ele reprezintă tot atâtea provocări în domeniul modernizării standardizării TIC în Europa. Una din cele trei organizații europene de standarde, ETSI, a fost creată în 1998, 88, mă scuzați, tocmai <clears throat> pentru a uh, crea un parteneriat între utilizatori, administrații, uh, industrie și lumea academică. Este un model uh, reușit care permite parteneriatul între majoritatea uh, organizațiilor de dezvoltare de standarde din lumea întreagă. Și uh, acest lucru este foarte reușit. De exemplu, vă pot vorbi despre cel de-al treilea parteneriat uh, de mm, uh, a treia generație, de, mă scuzați, de proiectul de parteneriat de a treia generație, care uh, este, uh, susține uh, oferă standarde globale pentru 4 miliarde de telefoane mobile. Următoarea pagină, vorbim acum despre tendințe, doamnelor și domnilor, sunt trei domenii cheie. În primul rând, TIC eh, devine eh, din ce în ce mai prezent în viața noastră, pentru că este eh, un domeniu implicat în livrarea de bunuri și servicii, atât fizice cât și virtuale. În al doilea rând, standardele interoperabile sunt din ce în ce mai necesare, spre deosebire de standardele de calitate, pentru că oferă valoare pentru consumator și astfel uh, fac economia să funcționeze mai puternic. În al treilea rând, trebuie să se crească interoperabilitatea uh, de la un capăt la altul în sistemele de livrare de servicii complete. Trebuie să se țină cont de toate nivelurile de interoperabilitate. Le veți vedea în cadrul european de interoperabilitate. Mai departe, sistemul trebuie să evolueze în concluzie. Trebuie să evolueze ca să țină cont de caracteristicile TIC și uh, de asemenea prezen, omniprezenței TIC. Trebuie să devină atrăgătoare uh, Uh, trebuie să devină un domeniu în care IMM-urile și actorii industriali mai mari din domeniul TIC pot să coopereze ușor și eficient. Tre Deocamdată putem vedea că nu mai este posibil să ne așteptăm la un, existența unui organism unic de standardizare care să ofere toate elementele necesare de standardizare. De aceea, cooperarea este necesară iar sistemul european de standardizare trebuie să devină atrăgător pentru organismele mai puțin oficiale de standardizare, ca partener în contextul globalizării. În Europa, ni se pare că este o provocare să adaptăm sistemul respectând nevoile industriei, dar și menținându-ne proprietățile cheie. Trebuie să respectăm clar atributele OMC pentru standardizare și trebuie să avem și un sistem european de standardizare care uh, să uh, susțină politicile publice europene și sistemele adecvate de guvernanță. Ultima pagină, pagina 6, trebuie să uh, facem uh, ca Europa să devină un mediu prietenos și propice pentru standardizare în domeniul TIC. Trebuie să oferim o platformă de standardizare uh, de cooperare care să funcționeze pentru industria TIC și care să um, țină cont de perspectivele pieței. Eu uh, trebuie să vă spun că uh, a, este important un proiect care să implice toate părțile din industrie, pentru că numai acesta va avea succes. Pentru a realiza acest obiectiv avem nevoie de un sistem care să construiască la nivel uh, local și global, așa cum a fost parteneriatul menționat mai devreme. De asemenea, trebuie să transferăm cele mai recente tehnologii pe piață și trebuie ca sistemul european de standardizare să evolueze ca să includă și uh, uh, standardele create de organizațiile de dezvoltare de standarde mai puțin oficiale și, de asemenea, să țină cont de politicile publice și de politicile de achiziții publice. Și trebuie să implicăm direct membrii vizați. Participarea directă este esențială. Și, în ultimul rând, doamnelor și domnilor, mai presus de toate, standardizarea TICDI a viitorului este bazată pe interoperabilitate. Avem nevoie de un sistem de standardizare care să fie interoperabil pe toate planurile, ca să putem oferi cetățenilor europeni serviciile de care au nevoie și industriei europene să oferim uh, mijloace de a atinge succesul. Ceea ce înseamnă că organismele de standardizare trebuie să uh, se doteze cu instrumentele pentru interoperabilitate. E nevoie de specificații formale, uh, experiențe, teste comune și uh, procese comune. Unele organisme au trecut deja acest prag și au început să acționeze, altele mai au un drum de parcurs. Mulțumesc pentru atenție! Well, thank you very much indeed. Uh, again... Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte clară și uh, foarte interesantă. Este interesant să remarcăm că exact astăzi când ne întâlnim noi, uh, ICANN, organismul uh, referitor la standardizarea internetului, se întâlnește chiar astăzi la Bruxelles și discutat cu unul din liderii grupului de lucru privind internetul și mi-a spus că dezvoltarea de standarde va permite internetului să crească. Deci, iată că analiza dumneavoastră confirmă acest, uh, acest lucru. Uh, trebuie să vă spun că copiile acestor prezentări vor fi disponibile și pe pagina de internet. Acum îi vom da cuvântul lui Alan Bryden. L-am cunoscut pe Alan cred, în prima misiune a uh, comisiei noastre la Geneva, în 2003-2004, încerc să-mi amintesc, a fost uh, de mult, însă iată că este o dovadă a continuității intereselor noastre. Alan a ieșit la pensie de la ISO în 2008 și înainte de asta condusese organismul francez de standardizare și uh, s-a ocupat foarte mult de uh, proiectul de reflexie strategică pentru standardizarea în Europa. Am plăcerea de a-i da cuvântul. Mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc pentru cuvintele extrem de amabile. Doamnelor și domnilor, am scris uh, un articol pentru o revistă uh, academică, universitară, în care am spus standardele sunt foarte plictisitoare, mai gândiți-vă. Și, într-adevăr, în ultima vreme, standardele au căpătat uh, totuși uh, o mare amploare și vizibilitate ca și instrumente eficace. Și uh, chiar și un instrument pentru dezvoltare durabilă, durabilă pentru pătunderea pe piață și așa mai departe. Deci foarte multe domenii și îmi pare bine și laud Parlamentul cu această ocazie că se ocupă de acest subiect. Așa cum a spus Malcolm, da, timp de ceva vreme, Parlamentul tocmai se ocupă de aceste standarde pentru că uh, nu sunt de fapt plictisitoare, ci chiar strategice. Am urmărit evoluția acestora în ultimii 10 ani și pe lângă faptul că am fost director al ISO, am fost și vicepreședinte uh, al CEN. Um, așa că prezentarea mea este totuși în nume personal, țin să menționez acest lucru, pentru că, bineînțeles, libertatea de expresie este foarte importantă. Așa că m-am hotărât să prezint uh, ideile uh, pe mai multe axe, puncte forte, puncte slabe, oportunități, amenințări, uh, organizațiile europene și ISO și recomandări. Uh, în sfârșit, deci, recomand, după cum am spus, ultima parte. În primul rând, punctele forte. Consider că după 20 de ani de ISO și de noi abordări de standarde europene, așa cum apare în uh, legislația europeană, este un mare succes pentru uh, Europa. Deoarece înseamnă că foarte multe părți interesate sunt implicate în acest proces de uh, omologare a standardelor și reprezintă o bază solidă uh, pentru participanții la piață și pentru guverne. Uh, 30, 70% din producția de standard de la CNLEC este pe bază voluntară, restul fiind obligat făcută uh, prin intermediul guvernelor. Uh, și acest sistem este un mare avantaj pentru Europa. E vorba până la urmă de un model care a fost copiat în alte țări vecine sau în curs de dezvoltare prin asistența tehnică. Și a venit un moment în care implementarea protocolului OMC privind standardele uh, le face pe țările terțe, ca să zic așa, să adopte modelul european. Deci este chiar un moment propice pentru a promova standardele europene uh, chiar și la nivelul țărilor, mai multe eh, țări europene sunt chiar adevărate campioane în implementarea de eh, standarde. Nu o să dau nume, dar să știți că sunt anumite autorități naționale de standardizare care joacă un rol extrem de important. Știm foarte bine acordul de la Dresda, importanța acestuia, care a subliniat importanța compatibilității standardelor europene cu cele internaționale eh, și un, al, un ultim punct foarte uh, este calitatea acestor standarde, care până la urmă a fost recunoscute. A fost recunoscută. Puncte slabe. Nu există o suficientă abordare intersectorială în ce privește standardizarea. De exemplu, autovehicolele electrice, un proiect deosebit de important în Europa și standardele joacă un rol important. Este o zonă în care se întâlnesc mai multe tipuri de tehnologii. Și deci avem o serie de interfațe și interfețe, dar și o confuzie și o încălceală eh, de standarde și norme. Și aș vrea ca Europa să fie mai atentă și să descălcească aceste lucruri. De asemenea, cercetătorul, sectorul cercetării dezvoltării, și acesta este unul multi și intersectorial și aici trebuie să se facă ceva, lucru, ceva lucruri. Există o poziție oarecum ambiguă a Europei față de restul lumii când vine vorba de standardizare. Pe de o parte dorim să promovăm aceste standarde, în competiție fiind cu cele americane, pe de altă și să promovăm și să contribuim sistemul inter- la sistemul internațional. Însă trebuie să știm mai clar ce vrem. De asemenea, uh, complexitatea obținerii unui consens și caracterul unic al modelului uh, european, caracterul durabil de asemenea care se dorește și care nu a fost încă atins, oportunități există o serie de zone absolut inovative care ne vor permite să venim cu noi tehnologii și standardele voluntare pot să permită creșterea în creșterii, încrederii, pardon, inclusiv uh, dacă ne gândim la țările emergente care la rândul lor pun la cale o serie de standarde în noile sectoare. Uh, sectorul universitar este și el foarte interesat de aceste standarde uh, ca și instrumente pedagogice și educaționale. Amenințări. Statele Unite, relațiile Uniunii Europene cu Statele Unite sunt chestiuni esențiale și am încercat cu secretarul general să încurajăm parteneriatul, inclusiv la nivelul sectoarelor, între Uniunea Europeană și Statele Unite, sunt absolut uh, esențiale, uh, bineînțeles, păstrând specificitățile fiecarei părți. Asia, acum, și aici, uh, au și ei anumite interese și o anumită pondere în sistemul internațional de standarde, standarde private versus standarde publice, altă discuție. Pe la urmă vorbim de expertiză. Uh, experții la nivel național, comunitar și internațional uh, nu se pot reuni așa cum am dorit, o mai ales în, uh, caz, în situații de criză ca acum. Nu avem suficienți experți. Trebuie să ne gândim la stabilizarea modelului de afaceri care a fost uh, promovat până acum și care poate că ar trebui modificat, uh, inclusiv uh, referindu-ne, referindu-ne la proprietatea intelectuală, accesul liber la standarde, sprijinul publicului și așa mai departe. Criza financiară uh, duce la mai multe reglementări și la mai puțină standardizare voluntară. Aceasta ar fi tendința și s-ar putea să apară și tendințe de protecționism și naționalism economic, având în vedere situația economică foarte grea. Poziționarea organizațiilor uh, naționale de standardizare în cadrul ISO. Dacă ne uităm în ultimii cinci ani, poziția Uniunii Europene a fost una stabilă, dar uh, puțin redusă în ceea ce privește Secretariatul General, componența acestuia și guvernele naționale. Uh, în loc să avem 25 de membri în ISO, uh, ar fi bine să avem unul singur care să reprezinte Europa. Ar fi bine să ne gândim la această posibilitate. În sfârșit, recomandări, aveți de unde alege, aș recomanda cu siguranță uh, o nouă abordare și un nou concept către servicii și către sustenabilitate și aș recomanda ca modelul curent, modelul actual, să fie uh, consolidat și nu destabilizat și să nu avem uh, inițiative și decizii legislative și de statut care putea să slăbească poziția Europei și, bineînțeles, sinergii la tot nivelul pentru a nu ne pierde din vedere obiectivele. Vă mulțumesc! Ah, mulțumesc, Alan. Într-adevăr, a fost foarte bine că am putut să auzim uh, perspectiva ta personală. Uh, vedem deja, știm deja care este rolul, președintelui, rolul domnului Monti în fața președintelui Barroso în ceea ce privește dezvoltarea pieței interne și există foarte multe sinergii între ceea ce ai spus tu și ceea ce consideră domnul Monti. Ar trebui să vă puneți uh, uh la un loc ca să vedem ce va rezulta. mă bucură faptul că ai abordat câteva chestiuni legate de durabilitate, pentru că am uh, auzit și care este problema achizițiilor publice. Uh, Haide Rühle a fost raportor pentru achizițiile publice și și acolo am făcut referiri specifice la standardizare. Deci încercăm așadar să avem consistență în ceea ce facem. Trecem mai departe. Eu urez bun venit lui Michael Lowe. Este directorul Institutului de Standardizare Britanic. A fost și el foarte activ Um, el vine din uh, domeniul industrial și înțelege foarte bine practicile standardelor la acest nivel. Motiv pentru care, iată, îi dăm acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru ocazia acordată astăzi de a vorbi în plen. Uh, dat fiind timpul, nu am suficient timp să intru în detaliu și la raportul, la raportul PAL, de aceea i-aș ruga pe colegi să analizeze ei acest raport mai apoi. Primul slide, vă rog. Bun, încă o dată, după cum am spus, timpul este limitat, așa că voi trece mai departe. Forul Express cuprinde 30 de experți și s-a întâlnit în urmă cu 18 luni. Raportul emis a fost în ianuarie. Există 30 de recomandări emise cu 12 obiective. Foarte pe scurt o să trec preste, prin aceste obiective. În primul rând, am editat slide-urile cu un semafor, semaforul britanic, care din păcate nu este standardizat, pentru a atrage atenția ascultătorilor. Este vorba aici despre rezultatele noastre. Ce am descoperit? În primul rând, am descoperit un sistem de standardizare uh, creat de cele trei instituții europene de standardizare care își aduce contribuții la nevoile societății, întreprinderilor și politicii. De asemenea, am uh, remarcat și faptul că 50% din uh, membrii Consiliului, Consiliului ISO uh, sunt ocupate de, din posturile, sunt de, ocupate de europeni. Și de asemenea, industria europeană a standardizării este una extrem de dezvoltată, trebuie să ținem, trebuie să continuăm cu această tendință. De asemenea, um, dacă ne uităm la studiile privind beneficiile economice ale standardizării, atunci vom uh, vedea că standardele joacă un rol important în ceea ce privește inovarea. Contribuția standardelor este peste estimările Comisiei și ale instituțiilor în cauză. Confirmăm concluziile Comisiei din 2008 care, cred eu, oferă o bază puternică pentru a ne menține această performanță și chiar a o îmbunătăți. Am găsit o serie de domenii la care s-a, fă, făcut deja referire și pe care putem să le îmbunătățim trebuie să ne manifestăm în sectorul serviciilor, un sector dominant la nivel european. Și trebuie să îmbunătățim percepția publicului în ceea ce privește beneficiile standardelor. Da, pot să fie plicticoase, pot să fie absolut necunoscute de cele mai multe ori și trebuie să îmbunătățim această situație. Trebuie să îmbunătățim situația pentru IMM-uri, dar și pentru consumatori și pentru acele grupuri speciale, cu nevoi speciale, cu handicap, pentru ca acestea să influențeze procesul de standardizare și să adresăm și chestiunea uh, costurilor ciclului de viață. La nivel politic, trebuie să semnalăm care sunt nevoile pieței într-o manieră coerentă. Trebuie să ne implicăm în programul de cercetare al Comisiei pentru a ne asigura că suntem parte din, din uh, procesul de prioritizare de care este nevoie dacă vrem să fim lideri la nivel internațional. Aici uh, suntem, putem oferi un bun exemplu cu nanotehnologia. Putem să, trebuie să îmbunătățim procesul de a recunoaște corpurile non-formale care au procese excelente, mai ales în uh, sectorul TIC, după cum a spus John Adineauri, pentru a um, aduce aceste domenii mai bine pe, la, în fața scenei politice. Uh, în ceea ce privește sectorul educațional, trebuie să îmbunătățim și participarea acestuia la domeniul standardizării și cred că există câteva exemple de bune practici la nivelul unor state membre, dar trebuie îmbunătățită situația pe ansamblu. Foarte pe scurt, obiectivul 1 ține de competitivitate, la, competitivitatea Europei la nivel internațional. Este o chestiune foarte importantă. Trebuie să ne menținem nivelul crescut de influență și să impunem un model la nivel global chinezii par să se intereseze foarte mult de modul în care aplicăm noi standardele la nivel european. Așadar, trebuie să transmitem în continuare mesajul că standardele reprezintă promotorii inovațiilor pe piață. Obiectivele 3 și 4. Aici avem nevoie de o abordare coerentă și trebuie să colaborăm cu Comisia, cu directoratele generale în domeniul cercetării și educației. Cred că a existat o lipsă de legătură între acest, acești actori în trecut, prin urmare trebuie să facem mult mai multe pentru a influența liderii viitorului. Obiectivul 6. Domeniul serviciilor. Trebuie introdusă standardizare pentru acest uh, domeniu, pentru că în trecut a fost uh, slab standardizat, dar nu trebuie să exagerăm, totuși. Obiectivul 8. Trebuie să oferim un sistem eficient și eficace de standardizare la nivel european. Dată fiind munca întreprinsă acum, este încântător să vedem că CEN și CNLEC și-au unit forțele pentru a avea o abordare coordonată pe viitor. Și iată, ă, motivele pentru care se întâmplă acest lucru sunt evidente. Obiectivul 9. Consorțiile și forurile. După cum am spus, ă, aceștia își aduc aportul nu doar pentru sectorul TIC, ci și pentru celelalte. Așadar, trebuie să ținem seama de conținutul pe care ni-l oferă aceste foruri și să începem să dezvoltăm standarde împreună cu acestea nu trebuie să izolăm aceste foruri și cred că într-un raport specific se menționează prioritizarea standardizării prin aducerea la masa negocierilor a tuturor actorilor vizați. Cu cât vom face acest lucru mai repede, cu atât mai bine pentru noi toți. Obiectivul 10. Acces pentru toate părțile interesate. Am purtat foarte multe dezbateri cu IMM-urile și nu știu dacă camera va putea filma această imagine, există, iată, un pliant pentru um, îmbunătățirea accesului mm la procesul de standardizare pentru că acestea să îl influențeze mult mai bine și să contribuie. Obiectivul 11 este vorba despre fonduri și finanțare. După cum este clar, trecem printr-o vreme de recesiune și uh, Um, raportul Technopolis, comandat de comisie, reprezintă o bază excelentă pentru îmbunătățirea modului în care investim în procesul de standardizare. Nu în ultimul rând, obiectivul 12, cadrul juridic. Cred că acesta trebuie să fie unul care să uh, să mijlocească îmbunătățirile pe care dorim să le facem și nu să le împiedice. La final, câteva comentarii. Cred că avem o poziție optimă pentru a pune bazele strategiei 2020. Uh, putem să îmbunătățim foarte multe lucruri și putem să avem un plan coerent, clar, la nivel european, astfel încât să ne manifestăm influența la nivel național de care ne-am bucurat până acum. Trebuie să îmbrățișăm abordarea de până acum pentru a îmbunătăți procesele și la un nivel european trebuie să facem mai mult uh, zgomot uh, pentru a prezenta beneficiile pe care aduce cu sine standardizarea. Nu în ultimul rând, standardizarea pentru 2020. Cum ar trebui să arate aceasta? Ei bine, în primul rând, ar trebui să asigure independența, integritatea, ar trebui să ofere beneficii întreprinderilor și societății și ar trebui să uh, aducă beneficii, desigur, și consumatorilor ar trebui să fie eficientă din punctul de vedere al costurilor, trebuie să țină seama de um, prioritățile la nivel public și politic și, nu în ultimul rând, trebuie să aducă cu sine multe programe de îmbunătățiri. Trebuie aici să ne asigurăm că avem cele mai bune practici pe, în toate statele membre. Așadar, Comisia, în opinia mea, trebuie să vină în întâmpinarea acestor îmbunătățiri de care este nevoie pentru a încuraja sistemul de care dorim cu toții să beneficiem în anul 2020. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc foarte mult și uh, felicitări și ție și întregi echipe implicate în realizarea acestui studiu atât de important și uh, esențial în munca noastră. Mai avem acum cam 20 de minute pentru întrebări din partea membrilor comisiei și vreau să-l invit pe domnul raportor să fie primul care adresează întrebări. Vreau să-i rog pe membrii să fie cât se poate de conciși în întrebări, pentru că vreau să dau uh, experților noștri șansa de a le răspunde. Sigur că uh, îi voi da cuvântul uh, domnului Cociușnic, apoi doamnei Comi, care este raportor din umbră. Nu știu dacă dorește să uh, vorbească și raportorul din umbră pentru SND, apoi doamna Weider și doamna Șaldemoze și doamna Rule. Deci, domnul Cociușnic, doamna Comi... Could you manage a minute each, uh, around the minute each? That will be... Vă rog să vorbiți cam un minut fiecare, nu mai mult, ca să avem timp și pentru răspunsuri. Deci, domnul Cociusnic, în primul rând. Mulțumesc. În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor experților. Sunt uh, foarte mulțumit de aceste prezentări atât de utile și am o întrebare specifică pentru Kevin. Kevin, ne-am întâlnit la Geneva. Personal, uh, pentru mine, această deplasare la Geneva a fost foarte utilă și a fost foarte utilă și pentru comisia noastră. Kevin a spus acest lucru în prezentarea noastră și a spus-o și domnul Bridel. Bryden, știu... De fapt, da, trebuie să trec la o întrebare. 24, 27 plus 4 ca voturi pentru Europa este numărul corect? Credeți că e mai bine să ne promovăm politicile comune sau credeți că e mai bine să avem uh, unul sau două voturi? Doamna Comi. Si, grazie, Presidente. Eu vorrei rivolge... Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare pentru uh, doamna Santiago și una pentru domnul Mike Lowe. După o primă analiză, se pare că sistemul actual de standardizare este problematic în, pentru că nu permite participarea tuturor actorilor interesați de acest proces, ceea ce este valabil mai ales pentru IMM-uri. Deci, ar trebui să ameliorăm accesibilitatea și participarea. Astfel, uh, ar, uh, s-ar crea avantaje pentru piața europeană și pentru piața internațională. Și întrebarea mea derivă de aici. Cum putem ameliora sistemul? Cum putem ameliora structura? Cum să uh, ameliorăm legăturile dintre diferitele organisme și cum să garantăm participarea diferiților actori? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Repo. Eh, näin <clears throat> teologikoulutuksen omaavana, kun olen... Da, știți că... Știu că eu am studiat la un moment dat sistemul de standardizare și atunci m-am gândit cum s-ar putea să creăm cel mai bun model ca să creăm adevărate standarde care să garanteze cele mai bune practici. Domnul Butikofer ne-a spus că standardele sunt foarte importante și pentru inovare și cercetare. Și sigur că e foarte bine, dar ar trebui să vedem și care sunt legăturile dintre cercetare și realitate, dintre teorie și realitate. Într-adevăr, realitatea poate să îmbogățească teoria. Și aș vrea să primesc câteva informații suplimentare. Cum putem să ameliorăm sistemul și standardizarea în general? Uh, thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule Repo, doamna Rule. Sorry. Also, ich möchte mich bedanken. Es war... Da, și eu doresc să mulțumesc pentru această audiere foarte bună, foarte informativă. Am două întrebări. În primul rând, discutăm aici și despre standardizarea ă, serviciilor. Aș avea următoarea întrebare în acest sens. Credeți că putem să utilizăm aceeași bază juridică pentru servicii și pentru mărfuri, în acest caz, pentru că eu am câteva dubii aici. Există aspecte foarte specifice. Odată vreau să știu dacă ajunge baza juridică sau dacă credeți că la acest capitol totuși ar trebui să acționăm diferențiat. De exemplu, mă gândesc aici la servicii de sănătate și așa mai departe. A doua întrebare se referă la acces. Condițiile în statele membre sunt extrem de diferite. Uh, Există state membre la care, sigur, accesul IMM-urilor, accesul organizațiilor de consumatori, organizațiilor de mediu este asigurat și funcționează ca pe roate. Există însă state membre unde există probleme. Și atunci vine întrebarea mea, cum putem îmbunătăți situația, cum putem consolida sistemele, pentru că eu cred că delegațiile naționale sunt o, uh, foarte bune, dar nu peste tot acționează la fel. Uh, de asemenea, aș vrea să știu cum anume putem asigura mai multă transparență. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă Ruile, doamna Weider. Ja, vielen Dank, äh, auch von... Mulțumesc și eu. Sunt de acord cu vorbitorul care a spus că deseori subestimăm importanța standardizării, importanța normelor. Uh, Probabil că doar cei din interiorul sistemului știu cât de importantă este standardizarea pentru competitivitatea întreprinderilor europene. De aceea aș dori să mă refer la un punct important ce ține de sectorul industrial. Dezbaterea nu se referă uh, doar la situația de acum, ci se referă și la ideea că în toamnă trebuie să venim cu noi propuneri, Comisia va veni cu noi propuneri, mă scuzați, și anume Uh, discutăm aici despre faptul că IMM-urile la acest capitol nu au același acces la standarde așa cum ar trebui și nu profită suficient de standarde. Deci aceasta este o parte din Small Business Act. Și atunci vin și vă întreb ce putem să facem noi la nivel european pentru ca IMM-urile odată să fie mai bine implicate, la costuri mai uh, reduse, pentru că, din câte știu, avem și date statistice care atestă că costurile sunt mari, cum putem face uh, în așa fel încât IMM-urile să vină și ele și să-și aducă aportul la sistemul de standardizare pentru că deocamdată pare că numai marile întreprinderi participă. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Mrs. Schal- Mulțumesc, doamna Șaldemuz are cuvântul. Øh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, nu am cravată, din păcate, ca să demonstrez uh, cât de mult am uh, colaborat cu organele europene de standardizare. Important este să transmitem mesajul către consumatori, să le arătăm lor cât de importante sunt standardele. Și am o întrebare concretă. Ați vorbit despre importanța standardelor și ați spus că este esențial să se ajungă la sta o standardizare în sectorul serviciilor. Eu aș, v-aș ruga să-mi dați niște exemple concrete. Ce servicii au nevoie de mai multe standarde? Pentru că înțeleg despre ce este vorba în ceea ce privește produsele și tehnologiile informației și comunicării, dar pentru servicii am nevoie de exemple mai concrete. Mulțumesc. Um, and last, um... Și, în ultimul rând, doamna vicepreședintă atât de harnică, doamna Vanio. Merci, monsieur président. Je voudrais... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru calitatea prezentărilor. Întrebarea mea este pentru toți, dar pentru domnul John Phillips în special, vreau să-l rog să uh, îmi răspundă la următoarele. Ați spus ceva care mi-a plăcut foarte mult și eu cred că Europa are o mare slăbiciune bătătoare la ochi în acest sens. Ați spus că trebuie să clădim un interes comunitar. În ceea ce privește subiectul de astăzi, acest lucru este o mare provocare. Date fiind întrebările adresate, vreau și eu să pun o întrebare. Nu credeți, sigur, costurile fiind împărțite, nu credeți că ar fi fundamental să reușim sfârșit o mare campanie de comunicare, de informare, împreună, decidenții politici, cei din domeniul industriei, bineînțeles și IMM-urile, asociațiile de consumatori, cercetătorii care, bineînțeles, se ocupă de inovare și care să, se, ă, să fie susținută și retransmisă în sistemele de învățământ, care nu sunt deloc informate. Iată ce întrebare am, ar fi un program foarte mare și vă rog să-mi răspundeți. Good. Well, thank you very much. Foarte bine, mulțumesc mult. Acum vreau să invit pe uh, experți să răspundă la aceste întrebări o să vă dăm un minut uh, fiecăruia, dar am să fiu flexibil pentru că cred că întrebările erau pentru toți. În ceea ce privește serviciile și IMM-urile, cred că uh, vom mai vorbi și mai târziu cu reprezentanții altor organizații, dar vă rog să vă exprimați și dumneavoastră în acest sens. Deci vă rog uh, să treceți la răspunsuri. Domnul McKinley, da, domnule președinte, mulțumesc. Cred că este, prima întrebare este una foarte ipotetică și destul de uh, provocatoare, cea legată de 27 plus 4 voturi pentru Europa. Dar trebuie să ne gândim la acest lucru și procesul se bazează pe un sistem de 101 de voturi. Trebuie să fie foarte clar. A, pe asta se bazează uh, procesul. Un vot pe țară. Uh, la ISO și la IEC există uh, legături cu uh, statele naționale, cu experții și cu uh, reprezentanți individuale ai fiecărui stat care reprezintă acolo opiniile respectivelor delegații. Și în cele din urmă, acordul uh, de la Viena cu ISO și acordul de la Dresda cu IEC urmează aceleași principii și uh, trebuie să se țină cont de aceste aspecte în orice fel de configurare nouă. Doamna Santiago, mulțumesc! Eu vreau să vă mulțumesc pentru întrebarea referitoare la acces. Cred că am răspuns uh, la unele, de întrebări, la unele din întrebările puse de deputați. CEN și CENELEC a început un studiu cu trei ani în urmă și am emis 58 de recomandări pentru a ameliora accesul la standardizare. Trebuie să spun că un prim răspuns rapid legat de Small Business Act a fost publicat pe site-ul CNL, că am publicat acolo un rezumat referitor la standardele europene și toate rezumatele referitoare la aceste studii despre standarde vor fi publicate anul acesta toți membrii noștri vor publica aceleași lucruri în limba maternă pe propriile lor pagini de internet. Și foarte important este rolul jucat de uh, configurațiile naționale și legăturile cu organismele naționale de standardizare. Pentru că poate că IMM-urile nu participă direct la uh, organizațiile europene de standardizare, dar participă prin organizațiile lor sectoriale. Uh, și trebuie să crească investițiile și educația și susținerea în statele membre pentru aceste uh, organizații sectoriale de standardizare, pentru ca ele să ofere servicii adecvate IMM-urilor din diferitele sectoare. Și în acest scop, standardele națion- uh, organismele naționale de standardizare oferă de pe acum susținere pentru cereri specifice și am stabilit un uh, helpdesk pentru IMM-uri care uh, este accesibil pe pagina noastră de internet. Deci oricine poate acolo să pună întrebări legate de rețeaua europeană de standardizare și Centrul European de Standardizare. Orice IMM din orice țară din Europa poate să pună acolo întrebări specifice și vor primi răspunsuri dedicate. Mai sunt încă multe de făcut, dar în acest caz cred că suntem pe calea cea bună și este spre binele nostru. Mulțumesc! Urmează John Phillips. Mulțumesc, domnule președinte. Mi s-a cerut să vorbesc despre crearea de comunități de interese legate de standardizare și mai ales despre uh, crearea unei astfel de comunități, în primul rând, în Europa, pentru asigurarea succesului economic. Prima etapă în acest sens este identificarea obiectivelor, deci o activitate de prospectare. Și pentru asta trebuie să se țină cont de exemple de succes, cum ar fi proiectul de parteneriat privind a treia generație, și un exemplu de eșec ar fi, de exemplu, uh, accesul la internet uh, Wi-Fi, Aici Etsy a avut un produs foarte bun, de calitate superioară, dar nu am reușit să ne impunem și 802.11 uh, a, uh, ne-a luat-o înainte pentru că uh, pur și simplu au fost mai rapizi, s-au mișcat primii. Deci, în primul rând, trebuie să vedem cine trebuie inclus în comunitatea de interese. Procesul Trebuie să se refere la IMM-uri, trebuie să ne asigurăm că cei care sunt activi economic și organizațiile uh, neoficiale sunt incluși în comunitatea de interese de la bun început și cred că acest lucru lipsește din sistemul european de standardizare astăzi. Mulțumesc, domnul Bryden. Uh. Mulțumesc, vreau să profit de ocazie ca să răspund la două întrebări. În primul rând, ce s-ar întâmpla dacă Uniunea Europeană ar avea uh, un vot în loc de 27? Pe lângă ce a spus Kevin, vreau să spun că s-ar pune aici o problemă de statut cu ISO. După cum a spus Kevin, această organizație e bazată pe eh, membrii naționali și atunci când declanșezi o revoluție, îți dai seama de unde începe, dar nu știi niciodată unde va ajunge. Cel de-al doilea comentariu se referă la servicii. ISO este uh, destul de activă în acest domeniu. Există eh, acțiuni în domeniul serviciilor de apă, turism, servicii IT ISO s-a ocupat deja de toate acestea, deci conceptul de uh, părți implicate multiple, definirea cerințelor, definirea calității privind serviciile există deja. Uh, thank you. And finally, Mike Lowe. Mulțumesc. Și domnul Mike Lowe. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să mă refer la două întrebări. Prima este foarte importantă. Nu se referă doar la IMM-uri, ci la grupurile minoritare în general. Cum pot fi implicate în procesul de standardizare? E o mare provocare și este un domeniu foarte costisitor. Implicarea fizică este foarte complicată, însă s-au uh, desfășurat acțiuni de pionierat la câteva organisme de standardizare și acum se răspândesc în întreaga Europa și e vorba anume de proiecte online de dezvoltare de standarde. În Marea Britanie avem 10.000 de organizații care sunt în mare parte organisme mici, care reușesc să comenteze astfel despre dezvoltarea de standarde chiar în faza de formare. Și în al doilea rând vreau să mă refer la sectorul serviciilor. După cum a spus și Ellen, la nivel național și internațional există deja standarde privind serviciile în evoluție. Eu v-aș recomanda raportul CES, raportul privind standard, strategia de standardizare orizontală a serviciilor europene de către CEN, dar trebuie să ne asigurăm că inițiativele în acest sens sunt conduse de piață. Trebuie să vedem ce doresc părțile interesate și să nu fie politicienii cei care au deciziile sau alte grupuri de presiune. Raportul CES se referă foarte bine la această chestiune. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vom avea o discuție acum, uh, mai târziu, la care va participa și doamna Stamp Blaca. Uh, ea uh, va reveni cu siguranță la aceste subiecte. A fost o introducere bună în orice caz. Vreau să vă mulțumesc până acum tuturor. Cred că prima rundă de discuții a fost extraordinară. Mulțumesc foarte mult! Uh, we're now going to move to... Mulțumesc! Vom trece acum la o secțiune foarte importantă pe tema standardizării în sprijinul intereselor publice și de societate. Vom discuta despre angaja, angajamente în societate, în cel mai larg sens. Deci, îmi uh, face mare plăcere să-i urez bun venit lui Stephen Russell, secretarul general al ANEC, care reprezintă vocea consumatorilor europeni în domeniul standardizării. Am avut ocazia de a discuta cu domnul Russell de mai multe ori. A fost uh, totdeauna foarte plăcut. Îi urez bun venit și domnului Ralph Lotes, secretarul general al ECOS. De asemenea, uh, o organizație foarte importantă și domnului Stefano Boi, care este cercetător uh, senior la ETUI care se, uh, cu care vom vorbi despre promovarea de standarde mai ridicate în domeniul sănătății și siguranței la locul de muncă. Veți avea șapte minute fiecare, am să fiu destul de strict ca să avem și timp pentru dezbatere după aceea și îi dăm cuvântul mai întâi domnului Steven Russell. Vă rog. Chairman, good morning. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Piața unică permite consumatorilor să beneficieze de o gamă largă de produse și este clar că această abordare a fost uh, foarte importantă de la început, însă apar și puncte slabe care apar, din păcate, și în noul cadru legislativ. E nevoie de o reglementare uh, prin care uh, participanții pe piață sunt implicați în crearea și sprijinirea acestor standarde. Problema însă este că sanalizarea este o activitate privată. Nu există niciun motiv firesc uh, prin care, sau natural prin care organismele de standardizare să ia în considerare interesele naționale. Iată uh, cum stă situația. Pentru anumite produse noi, uh, standardizarea poate să pară redundantă. Însă, ca să evităm acest lucru, trebuie să ne asigurăm că, în orice caz, consumatorii sunt protejați în acest proces. Bineînțeles că dezvoltarea de standarde europene este în principiu un proces absolut deschis și accesibil, însă întreprinderile, firmele trebuie să aibă mai multă influență în ce privește conținutul acestora pentru a permite conformitatea acestora cu legislația europeană și pentru a putea într-adevăr să participe cu cunoștință de cauză la crearea acestor standarde. Astfel, putem să spunem că consumatorii nu au suficientă experiență, expertiză și chiar nu participă unor deloc în acest proces. Ehm, studiile arată uh, în ce privește accesul la standardizare, că organizațiile de consumatori nu sunt deloc reprezentați sau foarte puțin reprezentați în aceste procese. Însă, uh, acest proces a fost instituționalizat prin cadrul, în cadrul ANEC începând din 1995, deci cadrul există. Raportul expres confirmă faptul că uh, avem un sistem de salvgardare a intereselor naționale în cadrul CNLEC care permite uh, auzirea vocii grupurilor celor mai slab uh, reprezentate. Uh, Sir John știe fără îndoială că uh, o serie de inițiative au uh, reușit să ia mai bine în calcul inițiativele și problemele cetățenilor, consumatorilor. Însă, participarea acestor consumatori nu este vorba numai de o chestie de voluntarism cei care participă trebuie să fie experți uh, sau să înțeleagă uh, procesul la care participă. Nu e suficientă numai voința. Haideți să vedem problema uh, siguranței jucăriilor. Uh, mai multe țări participă la acest uh, proces și Anex, ANEC are la dispoziție șase experți din 31 de țări care încearcă să apere interesul consumatorului. Ehm, acești experți vorbesc direct eh, consumatorilor din Europa, dar numai șase din cele 25 de delegații naționale pot într-adevăr să spună că au cu adevărat experiență și expertiză când vine vorba de dezvoltarea de standarde pentru jucării. Și cum se poate concepe această standardizare cu adevărat în momentul în care 25 de delegații naționale nu au putut deloc să furnizeze o experiență și expertiză adecvată aici. Deci, reprezentarea experților, consumatorilor uh, la nivelul standardizării europene este încă suficientă. Ea trebuie să fie întărită pentru ca toată lumea, în, uh, la, tot nivelul societății, uh, la toate nivelul societății să poată să aibă un cuvânt de spus. E nevoie, bineînțeles, de finanțare, însă nu avem încă un cadru legislativ Există un buget de 1,4 milioane în anul 2010, care în mare parte este destinat Secretariatului Central din Bruxelles. Uh, dacă va exista un nou program după 2013, nu este sigur că structura actuală va putea să asigure, într-adevăr, uh, continuitatea procesului. E nevoie, deci, de o participare mai bună a consumatorilor și a se asigura garanții uh, pentru consumatori în procesul de standardizare european. Uh, Acum, structura sistemului ANEC nu dorește o schimbare radicală, nu dorim o fragmentare a peisajului standardelor europene. Avem deja o serie de uh, organisme, CEN, CENELEC, ETSI și nu, nu dorim o, o agenție europeană de profil nu are niciun sens să deconectăm dezvoltarea acestor uh, standarde de activitățile similare care au loc la nivel național internațional. Deci n-ar trebui să ne risipim eforturile, trebuie să luptăm pentru interesele consumatorilor și uh, mandatele existente sunt suficiente. Bineînțeles că sistemele actuale trebuie să ofere um, garanții suplimentare. Nu trebuie să existe numai standarde exclusiv private și garanțiile trebuie să fie incluse în sistemele actuale. CEN, CELEC, ETSI și celelalte trebuie să uh, creeze un adevărat sistem de standarde care să fie în slujba cetățenilor. Cadrul există deja E vorba deci de un mecanism bazat pe participarea părților uh, interesate și pe responsabilizarea fiecăruia. Bineînțeles, comisia trebuie să definească cine participă în ce calitate și, bineînțeles, este nevoie și de o garanție democratică legată uh, de uh, echilibrul între interesul național și celelalte interese și pe echilibrul general. Bineînțeles, e nevoie de un uh, standard european, dar care ar prelua modul în care standardul național este publicat în acest moment. De exemplu, sunt uh, produse care n-au fost deloc standardizate uh, și, din păcate, acest lucru s-a întâmplat în ultimii 10 ani. Este vorba de scările interioare. Legislația privind standardizarea are loc uh, sau se desfășoară mai ales pe piața uh, sau în sectorul privat. Anumite sectoare nu sunt deloc uh, luate în considerare la nivel național sau sunt foarte slab reprezentate. Vă mulțumesc pentru atenție. nu e greu. Mulțumesc pentru aceste recomandări clare. Sunt convins că ne vor ajuta mai departe. Urmează domnul Lotes. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, aș dori să vorbesc în numele ECOS, biroul tehnic al ONG-urilor uh, pentru mediu. Noi uh, dorim să reprezentăm ONG-urile uh, ecologiste. Suntem o organizație non-profit, avem 21 de organizații membre la nivel european, la nivel național și regional. După cum știți, discutăm aici despre WWF, Prietenii Pământului și alte asemenea organizații. Suntem recunoscători pentru această invitație și sperăm că se vor pune bazele discuției cu legislatorul european, astfel încât această discuție să conțină doar uh, începutul și veți vedea că o să am doar cuvinte cheie, detaliile le veți găsi pe pagina de internet. Discutăm despre rolul și experiența noastră, care poate nu sunt atât de, de la sine înțeles. Suntem uh, membru asociat CEN și CENELEC, suntem parteneri CENELEC. Oferim, uh, ne aducem aportul în 40 de corpuri tehnice, inclusiv ISO și IEC, și oferim experti, exper, expertiză în ceea ce privește mediul și suntem de asemenea și un uh, Uh, controlor al dominanței uh, industriale predominante. La, de asemenea, colaborăm și cu Comisia Europeană. Am fost și membru în forul Expres în acest sens. Reprezentăm așadar interesul public și societatea civilă la nivel european, motiv pentru care suntem parte din procesul de standardizare de la bază, după cum a recomandat și domnul Cojușnic. Suntem singurul ONG la nivel mondial care este atât de implicat în procesul de standardizare. Titlul prezentării mele este Accelerarea protecției uh, mediului în procesul de standardizare. Aș dori să încep prin a menționa instrumentele CEN care au fost dezvoltate în acest sens și despre cadrul ambiental pentru a îmbunătăți utilizarea acestora. Discutăm despre niște pași obligatorii în acest proces pentru a vedea dacă chestiunile de mediu au fost uh, luate în considerare sau nu. Cred că, în acest sens, ECOS a, și-a adus uh, contribuția pentru dezvoltarea instrumentelor care acum există. După ce ECOS a emis o propunere, uh, de fapt, în, mă scuzați, în propunerea ECOS, discutăm despre integrarea aspectelor ambientale în dezvoltarea de standarde de la ISO și IEC discut despre faptul că orice produs are un impact de mediu foarte puternic și acest lucru trebuie menționat. Când vine vorba despre politicile de mediu, uh, cred că ar trebui să fie îndeplinite câteva condiții la standardizare. Trebuie trasată foarte clar demarcația între legislație și standardizare în, prin directive. Asta pentru a defini mai bine mandatul Comisiei de Standardizare. Dorim așadar să ne adresăm legislatorului european în acest sens pentru că în trecut această demarcație nu a fost foarte corect făcută. Considerăm de asemenea că standardizarea ar trebui făcută atunci când reprezintă cea mai bună opțiune și considerăm că ar trebui să fie verificată utilizarea acestei, acestei standardizări, uh, mai ales a de fapt a standardizărilor obligatorii de către statele membre. În ceea ce privește politicile cu impact ambiental puternic, agricultura, transportul, uh, industria și așa mai departe, trebuie să uh, fie foarte clar reglementate uh, standardizările pentru acestea. În ceea ce privește politicile publice în procesul de standardizare, cred că ar trebui să ne axăm mult mai mult pe acestea, pentru că astfel vor fi luate în calcul mult mai bine considerațiile de mediu. Iată care sunt uh, considerațiile împărtășite de um, organizații pe care o reprezint. Credem că implementarea legislațiilor de organisme mm, de experți ar trebui să fie controlată de cei de pe scena politică. Majoritatea celor care participă la standardizare au un interes diferit față de interesul public. Prin urmare, de cele mai multe ori, uh, organismele tehnice de standardizare sunt dominate de interese comerciale și atunci trebuie să ne asigurăm că în standardizare este primordial interesul public. De asemenea, principiul delegațiilor naționale este unul care trebuie să se asigure de acest lucru. Și atunci noi considerăm că delegațiile trebuie să beneficieze de drepturi clare în acest sens și propunem să facem ca sprijinul public și reprezentarea uh, publicului să fie obligatorii la nivel european și național. Nu solicităm resurse adiționale, dar considerăm că ar trebui să fie alocate fonduri pentru ca interesul public să fie bine reprezentat în standardizare. Când vine vorba despre ONG-urile de mediu, um, suntem reprezentați în standardizare doar într-un singur stat UE, EFTA, și asta doar mulțumită sprijinului public. ECOS acum primește fonduri de aproximativ 200.000 uh, de euro anual pentru activitățile de standardizare. Este cel mai mic nivel al tuturor uh, uh, față de celelalte organe mai mici implicate în acest proces. Care sunt domeniile în care cred că avem nevoie de progres acum? După cum am spus, legislatorul ar trebui să se gândească la implementarea unei linii de standardizare care să țină seama de interesul public, după cum a spus și antevorbitorul meu, avem nevoie de o reprezentare echilibrată în organismele tehnice. Aceasta este o problemă despre care ar trebui și, trebu- și vor, ar trebui să vorbim și chiar vorbim și cele patru organizații ale părților direct vizate ar trebui să primească câte un vot fiecare la standardele la care am contribuit și noi în mod activ. Credem, de asemenea, că ar trebui să ne implicăm într-o dezbatere publică în ceea ce privește uh, accesul liber la unele standarde um, esențiale și să se ofere eventual o potențială compensație pentru uh, pierderi uh, um, pentru corpurile de standardizare. Credem de asemenea că foarte multe obstacole ar trebui înlăturate, de exemplu taxele pentru participare în comisii și comitete pentru standardizare. Și de asemenea este adevărat faptul că organisme, organisme naționale de standardizare au reprezentare neuniformă aici. În concluzie, aș dori să vă spun că interesul public și părțile societății civile ar trebui să fie mai bine profilate în standardizarea europeană. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc, spune președintele. Din nou, recomandări foarte clare și utile. La sfârșit, domnul Boi. Thank you, Chairman, for giving trade unions. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că ați acordat și sindicatelor șansa de a se adresa acestei comisii. Este o mare onoare să mă aflu aici alături de colegi atât de distinși. Vreau să vă vorbesc despre Institutul European al uh, Sindicatelor, acesta a fost implicat în redactarea de standarde pentru uh, mașini și echipament de protecție. Și uh, avem șansa de a discuta, în primul rând, cu producătorii pentru a-i uh, sfătui în realizarea de materiale mai sigure și compatibile cu practicile de la locul de muncă. În al doilea rând, avem posibilitatea de a uh, umple lacuna dintre proiectare și locul de muncă și de a armoniza standardele conform utilizării reale a echipamentului. În al treilea rând, Dorim să colaborăm cu industria pentru a ne asigura că standardele uh, de calitate ridicată folosesc întregii industrie europene. Următoarea pagină. Siguranța și sănătatea ocupațională este o dimensiune esențială pentru uh, forța de muncă europeană și dacă dorim să uh, realizăm standardizarea, avem nevoie de două niveluri. În primul rând, evaluare, în al doilea rând, implicare. Haideți să vedem care este impactul legislației asupra standardizării. Mai departe, aș vrea să vorbesc aici despre Planul European de Acțiune pentru Standardizare. Acesta se referă la un număr de sectoare în care standardizarea poate juca un rol pentru susținerea politicilor și legislației europene. Mai departe am um, făcut o selecție de domenii și aici puteți vedea că uh, siguranța și sănătatea la locul de muncă a milioane de lucrători din aceste sectoare uh, este influențată de uh, directive privind produsele și de directive sociale orizontale. Avem, deci, o combinație de uh, cerințe minime, cerințe orizontale și cerințe privind produsele. Acestea funcționează bine în ceea ce privește sănătatea și siguranța la locul de muncă și mesajul este că aceste domenii trebuie să fie interconectate și pentru susținerea legislației standardizarea nu trebuie să uh, intervină într-un sens negativ în cadrul reglementativ actual din aceste domenii. De aceea rugăm Comisia Europeană să măsoare cu atenție interfața dintre standardizare și legislație din acest plan de acțiune atât de ambițios. Cel de-al doilea pilon, implicarea. În primul rând, dovezi. Stimulentele economice care contribuie la uh, munca standard nu pot fi comparate cu beneficiile pentru societăți. Acestea orientează procesul și uneori îl deturnează pentru a-și uh, promova propriile competențe, dar ceea ce este legitim însă pentru sindicaliști, pentru consumatori, pentru uh, apărătorii mediului, nu există beneficii imediate. De aceea, consecința imediată este că această discrepanță duce la situația în care nu toți sunt reprezentați la masa negocierilor și nu toți au aceeași uh, valoare în negocieri. Și dacă se întâmplă acest lucru, se uh, ajunge la concluzia că standardele nu mai reușesc să țină cont de nevoile și așteptările tuturor părților implicate. Mai departe, nu trebuie să fim surprinși de această discrepanță, dar trebuie să ne dăm seama că ea este congenitală. Date fiind aceste dezechilibre care sunt congenitale, dezechilibre de forță de negociere, ele, ă, soluția este ca ele să fie rezolvate prin ă, măsuri structurale pentru susținerea legislației. De aceea cerem Parlamentului să fie conștient de faptul că cei de la guvernare trebuie să facă mai multe pentru a stabili precondițiile, în așa fel încât standardizarea să reflecte nevoile sociale. Mai departe, oare mai va fi nevoie de o mai puțină reglementare? Sindicatele vor susține întotdeauna standardizarea în domenii care afectează publicul și societatea, cu condiția ca uh, guvernul să garanteze sprijin structural la nivel național. Dacă trecem de la standarde industriale la standarde sociale, vom fi confruntați cu o mare provocare. Mai departe, calea către progres. Sunt două aspecte. În primul rând, siguranța trebuie să fie primordială în, legă, în proiectarea tuturor produselor. Însă este greu să se găsească un, con un consens chiar în legătură cu uh, uh, proiectarea acestor uh, produse. Când trecem de la prevederi um, concrete la uh, prevederi abstracte, e foarte greu să ajungem la un uh, concurs și avem nevoie de un mecanism de pază care să identifice standardele deficiente. Și, până la urmă, ne întrebăm care să poate fi instrumentul care să uh, detecteze aceste standarde deficiente. Și răspunsul este că e nevoie de o participare a tuturor părților implicate pentru ca standardizarea să ducă cu adevărat la inovații care să corespundă tuturor așteptărilor și nevoilor. Mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de a vorbi. Vă voi răspunde cu plăcere la întrebări. Well, thank you very much indeed, Mr. Boyle. Mulțumesc foarte mult, domnule Boy. Suntem încântați de prezența dumneavoastră. Ne-ați făcut o prezentare foarte interesantă și vreau să vă dau asigurări că comisia noastră este foarte interesată de problema supravegherii piețelor și am în vedere și raportul uh, doamnei Charles Moser. Ne vom strădui să aplicăm recomandările dumneavoastră. Poate că nu ce apare astăzi în audierea propriu-zisă, ci e vorba de sistemul pe care ni-l dorim, care să dea într-adevăr naștere unor produse cu adevărat sigura, sigure și care respectă mediul înconjurător. Acum dau cuvântul colegilor care doresc să intervină. Uh, întrebări pentru uh, raportor, pentru vorbitori. Doamna Rulă, de asemenea, va interveni. Avem o sesiune scurtă, pot să închid lista vorbitorilor foarte bine. Mulțumesc. O întrebare foarte scurtă. Domnul Coșuznic, o întrebare pentru domnul Lotes. Ați vorbit despre anumite standarde cheie care ar trebui să fie gratuite pentru public. La ce vă referiți? Da, Domnul președinte, vreau să vă spun cam câte minute să vorbiți, dar acum profesorul Corea de Campos. Da, mulțumesc tuturor celor trei vorbitori pentru aceste prezentări foarte incisive și care îmbogățesc cu adevărat dezbaterea. Aș dori să o pun o întrebare domnului Stefano Boi legată de sănătatea ocupațională. Cu toții suntem de acord, firește, firește de important, suntem de acord cu participarea participată uh, sindicatelor pe zona, toate uh, stadiile de pregătire a standardelor, când vine vorba de protecția muncii, siguranța locul de muncă și așa mai departe, sănătatea ocupațională. Problema este că mi se pare că uh, în ultima vreme sindicatele se arată mai puțin interesate de această discuție și l-aș întreba pe Stefano dacă am dreptate sau nu pentru că astăzi trecem de la o societate a, servici, a producerii de bunuri, bunuri la o societate a serviciilor. Și uh, apar o serie de noi probleme uh, ocupaționale acum la nivelul serviciilor. Uh, Uh, cum ar fi în, novel, în domeniul educației, uh, sentimentul de insecuritate, violență în serviciile publice, în sănătate, în educație. Deci noi problematici. Care ar fi noile riscuri uh, identificate? Vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu analiza mea, cu acest declin pe care l-am constatat și dacă sunteți de acord, cum am putea să facem față acestei răspunderi bilaterale. E vorba atât de patronat cât și de, bineînțeles, ceilalți uh, actori implicați. Doamna Lara Comi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O observație foarte succintă și insist asupra celor deja spuse mai adineori reprezentarea tuturor părților interesate pentru îmbunătățirea cadrului juridic. Și consumatorii joacă un rol aici. E vorba până la urmă de utilizatorii finali. În raportul expres se spune că evoluția standardelor nu poate avea loc decât în momentul în care există și rezultate și beneficii palpabile și aceasta în slujba consumatorilor. Uh, consumatorii sunt cei care trag semnale de alarmă legate de siguranța anumitor produse. Așa că noi trebuie să găsim mecanismele necesare, adecvate, care să le permită consumatorilor să își exprime interesele așa cum trebuie. Însă avem de-a face cu un proces privat ceea ce influențează foarte mult modul în care se organizează standardizarea. Uh, sectorul industrial a jucat și joacă un rol deosebit, deci protecția consumatorilor trebuie să fie întărită, consolidată, bineînțeles și cea a IMM-urilor. Vă mulțumesc, doamna Heidi Rulă. Ich hab's nicht gefunden. Äh, ich hab vorher gefragt. Da, nu găsise microfonul. Am uh, întrebat chiar după participarea diferitelor organizații uh, din domeniul național um, despre siguranța online. Um, aș dori să aflu dacă aveți experiență în acest domeniu și dacă da, de ce natură și de asemenea aș vrea să știu ce posibilități ar exista ca la nivelul statelor membre să îmbunătățim implicarea organizațiilor uh, naționale, organizațiilor de mediu și așa mai departe. Deci vreau să știu dacă uh, intervenția pe platforme online va adus îmbunătățiri, va adus beneficii sau nu. Ați vorbit de asemenea și despre obligații, despre chestiuni mandatorii și despre modul în care la nivel național se exercită funcția de control. În ceea ce privește domeniul jucărilor, am văzut că primim foarte puține informații deocamdată um, și aș dori să știu, uh, uh, de exemplu, ce um, uh, s-a întâmplat cu standardele solicitate de noi, de exemplu, în ceea ce privește poluarea sonoră și așa mai departe. Cum anume am putea îmbunătăți transparența aici? Există de asemenea și plângeri în ceea ce privește durata prea lungă a acestor uh, procese de reglementare. Cum anume am putea o scurta în acest sens? Mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc! Nu știu dacă aș putea să-mi exercit dreptul și prerogativa de președinte și să vedem într-adevăr cum putem să regrupăm întrebările legate de alternative la standarde, o întrebare adresată domnului Russell, alternative la standardele private. Nu știu dacă sunteți de acord cu o astfel de abordare și tot așa, Steven, cum credeți că am putea face acest lucru prin intermediul unor propuneri absolut concrete și care pot să fie în discuție? Așa că aș cere celor trei oratori să ne răspundă Um, mai avem puțin timp, însă să știți că o să pornesc ceasul ca să totuși să nu depășim timpul. Domnul Steve Russell, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să rezum uh, răspunsul meu la întrebările, un răspuns la mai multe întrebări pe care le-am notat. Este foarte important uh, să subliniem faptul că noi la ANEC uh, sub, sprijinim foarte mult standardele europene și noi avem încredere în piața unică și credem că piața unică va duce beneficii și consumatorilor. Nu e niciun fel de dubiu. Însă, dacă este să ne gândim la această privatizare a legislației, e bine, trebuie să ne asigurăm în aceeași măsură că interesul public apare peste tot în procesul de standardizare. Noi uh, considerăm că suntem uh, un complement sau un supliment la ce face industria și de multe ori să știți că suntem și în conflict cu aceștia. Ceea ce privește acea implicare, este clar că sistemul devine mai transparent, însă problema rămâne unde găsim expertiza. Uh, dacă nu avem reprezentanții consumatorilor care sunt într-adevăr experți, uh, inclusiv în participarea online, uh, nu contează că ești online sau că vii la masă de discuții, trebuie să fii expert. Asta este problema. În ceea ce privește viețile anterioare ale mele, la CEN la un moment dat m-am ocupat de dezvoltarea anumitor standarde europene pe vremuri, standardele uh, Crearea sondelor durea vreo șapte-opt ani. Mi-ați vorbit aici despre durată, despre timp. E adevărat că durează foarte mult. Îngândiți-vă cât de mult timp durează până se implementează într-adevăr un act legislativ. Iată de ce am avut o nouă abordare în, începând cu 1995, pentru că s-a constatat că Comisia nu poate să facă totul numai prin legislație și trebuie să se sprijine și pe organizațiile de standardizare în ceea ce privește linia de producție la care s-a făcut uh, trimitere, ar trebui să se folosească sistemul actual, nu trebuie să-l modificăm, deci uh, trebuie să fie implicați uh, mai mulți factorii naționali. Deci e bine ca autoritățile naționale de standardizare să aibă un drept de vot, să fie implicate direct și să existe o, un echilibru cu nivelul național. Ele se poate să sancționeze aceste eh, lucruri. Și această platformă pe care noi o preconizăm eh, poate să includă atât o abordare pe bază de părți interesate, pe, pe cât și una eventual națională. Mulțumesc foarte mult! Ne-ați adus lămuriri eh, foarte importante, doamna Lote, dacă doriți. Domnul Lote, în primul rând, aș sprijini cele spuse de Steven și m-aș referi la uh, întrebarea domnului Coșciușnic, care mi-a fost adresată direct. Vreau să lămuresc lucrurile. Uh, bineînțeles că este greu să cuprins totul într-o astfel de prezentare rapidă. Um, oferirea de standarde gratuite uh, este un subiect foarte furtunos. Consecințele sunt evidente, deci trebuie să fim foarte prudenți. Dar și din punct de vedere al guvernanței, este foarte greu uneori să explicăm cetățenilor că trebuie să plătească pentru a avea acces la uh, uh anumite uh, tehnici sau anumite instrumente care să poată să-i pună în conformitate cu actele legislative în vigoare. Uh, și Iată de ce există o anumită problemă de guvernanță care se pune. Care ar fi standardele cheie care ar trebui identificate? Cred că legislatorul trebuie să le identifice. Am putea să avem unul sau două pentru început, identificate de legislator și apoi o să vedem care sunt consecințele exacte. Acum aș face o propunere, dacă îmi permiteți, una se referă la uh, nanocide, e vorba de nanotehnologii, o definiție crucială care se pune la punct în acest moment la nivel internațional. Și aici putem să vedem și care este impactul legislației RICI pentru produse petrochimice. Cred că este ceva foarte important ca cetățenii să știe cum această definiție este pur și simplu formulată, ar fi pentru mine un standard uh, crucial, cheie, care ar trebui să fie absolut gratuit pentru toată lumea. Vă mulțumesc! În sfârșit, domnul Boi. Mulțumesc! Colegii au pus întrebări foarte interesante și o să cer să fiu și eu uh, cât mai uh, clar problema sănătății ocupaționale în Europa este că avem un standard minim, însă fiecare țară, în funcție de istoricul său, în funcție de contextul său, poate să meargă dincolo de uh, acest standard minim, să facă mai mult. Grupul consultativ de la Luxemburg. Este un grup tripartit care se ocupă de această problemă ocupațională, sănătate ocupațională la nivel uh, orizontal. Ați constatat că a scăzut interesul pentru uh, aceste lucruri. Nu este adevărat, după părerea mea, pentru că au, luat, uh, au fost o serie de inițiative care au îmbunătățit uh, sănătatea ocupațională sau în orice caz dorește acest lucru. 6.000 de decese au loc în fiecare an Uh, în Europa. Mai avem încă probleme legate de afecțiuni uh, musculare, care acestea trebuie să fie uh, remediate și da, este adevărat că ne dătăm spre o economie a serviciilor, însă ce se poate face? Dacă ne menținem la uh, um, acordurile bilaterale la nivel național între patronat și sindicate, acest lucru este foarte important pentru că apoi avem un instrument comparativ foarte bun uh, care apoi să influențeze uh, modul în care patronatul uh, poate să își dea seama care sunt presiunile care sunt puse asupra lucrătorilor legate de competitivitate, productivitatea muncii și așa mai departe. Și aceasta, bineînțeles, că avem, acest lucru se întâmplă și dintr-o perspectivă economică. Însă, problema economică și socială trebuie să meargă mână-mână, atât la nivel național cât și la nivel european. Standardizarea poate să aducă multe ca instrument comparativ, metodologic, pentru a îmbunătăți aceste obiective. Vă mulțumesc! Mulțumesc tuturora pentru aceste contribuții extrem de interesante și cred că meritați cu toții aplauze. Uh, so I'm going to move on. Acum o să trecem la sesiunea finală de e, intervenții și apoi întrebări. Este vorba de importanța strategică a standardizării pentru competitivitatea europeană și avem aici o serie de experți care sunt uh, implicați în organizațiile care aplică aceste standarde și care sunt direct interesați de competitivitate. În primul rând, domnul Adrian Harry, secretar general la organizația Orgalime, Asociația Europeană a de Inginerie Industrială, domnul Lucas Gurționanis, care vine de la Norma PM, care se ocupă de standardizare și IMM-uri, doamna Stanfl Blaha, care va vorbi despre servicii, care vă că interesează mult uh, comisia noastră, domnul Marcus Reigel, care este președinte al grupului de lucru privind politica de standardizare în Germania, și domnul Friedrich, care este regional, uh, uh, este reprezentant regional al Comitetului de Inițiativă ETSI, ICT, și care ne va spune ce se întâmplă cu inițiativa în Europa, din perspectiva dânsului. Uh, să știți că până acum se mulțumim de cum ne-am menținut uh, uh, cu timpul, așa că haideți să continuăm. Like first... Bună dimineața, mulțumesc domnule președinte. Doresc să vă mulțumesc dumneavoastră și domnului Cojușnic pentru această invitație. Cred că timingul este perfect. Și mai ales că ați ales și ora perfectă, pentru că, iată, nu este difuzat acum niciun meci de fotbal. Deci, avem timp să povestim. Discutăm despre faptul că noi suntem aici o federație europeană, reprezentăm 22 de țări și acoperim 28% din uh, uh, producția europeană și 30% din exporturi. Un sector important la nivel european care uh, angajează foarte mulți oameni. Prin urmare, este foarte important ce se întâmplă cu standardizarea pentru noi. În primul rând, aș dori să spun foarte clar că suntem o parte interesată foarte mare și suntem uh, și uh, un mare finanțator al uh, standardizării, atât ca participare cât și ca bani. Uh, De vreme ce suntem atât de activi, este clar că există beneficii pentru industrie, pentru că se accelerează noile piețe, se deschid noi piețe. Mulți au menționat astăzi uh, autovehiculele electrice. Iată, un sector de piață nou care se va dezvolta și în care standardizarea va juca un rol extrem de important. Sper ca săptămâna viitoare să primim mandatul de standardizare din partea Comisiei pentru autovehicule electrice. Este foarte important pentru noi uh, să ne implicăm pentru că, iată, astfel accelerăm dezvoltarea noilor piețe. De asemenea, standardizarea oferă acces la noile piețe. Noi avem uh, patru persoane implicate active în China, care se asigură acolo că standardele internaționale sunt aplicate acolo în mod direct. De asemenea, și Comisia ne oferă sprijin acolo pentru că a deschis un birou în China privind uh, standardizarea cu un expert și de asemenea încă un birou în India. Oficii care ne ajută extrem de mult pentru că, iată, standardizarea joacă un rol important în activitățile noastre comerciale. Deci este o activitate extraordinar importantă pentru piață. Este de asemenea foarte important și pentru companiile, pentru întreprinderile mici, pentru că oferă cunoștințe cheie despre noile evoluții tehnice și ajută uh, la câștigarea în competitivitate. Discutăm despre uh, și despre beneficiile pentru consumatori, desigur. Odată discutăm despre interoperabilitate, despre încredere și, în al treilea rând, despre eficiența costurilor. Să nu uităm uh, costul, mulțumită pieței interne și funcționarea acestea, scade. Așadar, standardizarea este un instrument dezvoltat de industrie cu mult timp în urmă pentru a spori accesul la piață. Totodată, standardizarea reprezintă și un instrument foarte bun pentru mai bună reglementare a pieței interne și permiteți-mi să vă ofer câteva exemple în acest sens. Iată, lucrăm sub urm- egida următoarelor reglementări uh, care definesc uh, standarde de sănătate și de uh, securitate și care definesc uh, calitatea produsului. Dar putem merge și mai departe de aceste domenii, pentru că, iată, mm, când vorbim despre standarde, vorbim și despre controlul pieței, supravegherea pieței. La acest capitol am colaborat foarte bine cu ANEC și sper că vom colabora și cu alte părți implicate. Un lucru extrem de important este acela că standardele nu sunt echivalentul legilor și oamenii ar trebui să priceapă asta. Există mare confuzie în mintea oamenilor care consideră că standardele sunt, au forță de lege. Majoritatea standardelor nu sunt făcute ca să sprijine legile, ci sunt uh, create în primul rând ca un instrument de piață sunt create pentru uh, a testa produsele, pentru a crea produsele, pentru a le plasa pe piață și așa mai departe. Astăzi avem un sistem în ceea ce privește voluntariatul uh, în domeniul standardelor. Uh, și iată, această situație este extrem de binevenită pentru că la nivel european avem un sistem juridic extrem de complex. Se discută mult despre simplificare, dar dacă este să ne uităm la legislația care vizează direct produsele, atunci lucrurile nu sunt atât de simple. Deci, standardele reprezintă un instrument de evaluare extrem de util, dar nu am dorit să devină o chestiune obligatorie, pur și simplu pentru că mm, este mai bine să utilizăm standardele ca fiind un instrument de conformitate. Mai ales, de exemplu, este util să facem acest lucru când discutăm despre uh, Uh, produse la scară largă, dar și despre produse individuale, capitol la care Europa este fruntașă. Este foarte bine să poți să-ți faci propriul design, cu propriile specifica, uh, specifi, uh, specificații și cu propriul dosar tehnic, pentru a urma un drum individual. Concluzii. Pentru noi, sistemul european de standardizare are nevoie de sprijin public, nu de control birocratic. Vitalitatea sistemului este un lucru care depinde în mare măsură de o anumită marjă de libertate. În ceea ce privește legislația serviciilor, am dorit să se facă o separare între uh, cerințele societății, lucru care trebuie să fie stabilit de actorii politici, acolo trebuie să fie reglementat ce anume se dorește de la societate să urmeze în termen de legislație, fie că vorbim despre energie, securitate, sănătate. Și în același context, sistemul de standardizare trebuie să asigure uh, func buna funcționare în ceea ce privește măsurătorile, utilizarea și așa mai departe anumit produs. Dacă vrem să consolidăm sistemul de standardizare, atunci părțile direct interesate trebuie să dea dovadă de un mai mare angajament. Pentru noi acest lucru se traduce prin faptul că evoluția trebuie să aibă loc, în primul rând, la nivel național. Pentru noi, cei care lucrăm aici la Bruxelles, um, este bine uh, pentru noi, cei care, pentru oameni, de fapt, ceea ce facem noi aici la Bruxelles este mai puțin inteligibil decât ceea ce se întâmplă la nivel național. Prin urmare, ar trebui să investim în evoluțiile la nivel național. Trebuie de asemenea să sensibilizăm publicul, să-l educăm în acest sens, să utilizăm un limbaj inteligibil pentru cei care utilizează standarde, pentru a vedea care sunt beneficiile finale ale acestora. Vă mulțumesc! Președintele, am onoarea de a-i dea cuvântul lui Lucas Gorțaianis în numele Normapne. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc Parlamentului European și Comisiei INCO pentru că ne-au dat ocazia să uh, purtăm această discuție vie despre standardizare, discuție și extrem de importantă. Vreau să susțin și eu ce a spus domnul Harris, și anume pentru industrie și servicii, care sunt principalele domenii de activitate ale NORMAPME, standardizarea este extrem de importantă. Vreau doar să vă arăt pe scurt ce este Normapne. Normapme este o asociație de IMM-uri și numai de IMM-uri, subliniez, la nivel european și membrii sunt național și sectorial și cam 12 milioane de IMM-uri sunt reprezentate. Avem un contract cu Comisia Europeană pentru a reprezenta interesele tuturor celor 23 de milioane de IMM-uri din Europa. IMM-urile sunt unii din cei mai slabi actori din domeniul standardizării, de aceea sunt susținuți de fonduri de la Comisia Europeană. Pe următoarea uh, foaie puteți vedea o listă a dificultăților cu care se confruntă IMM-urile în domeniul standardizării. Cred că studiile anterioare au dat atât de multe detalii și atât de bune despre acest subiect încât nu vreau să insist. Se cunoaște problema resurselor financiare și umane. Când compania este foarte mică, e foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să ai și un expert în standardizare angajat. În al doilea rând, s-a vorbit despre dificultatea de uh, a Uh, găsi și apoi și de a înțelege standardizarea. Și vreau să insist asupra înțelegerii. Standardele sunt redactate într-un limbaj foarte complex. Deci nu numai că unor nu se găsesc în limba națională a fiecăruia, dar și atunci când sunt traduse, e foarte greu să le înțelegi pentru că sunt pline de formule și sunt documente de 200 de pagini uneori. Acestea trebuie să fie traduse de specialiști ceea ce se face în uh, firmele mari, dar nu în IMM-uri. Și, din păcate, nici în organizațiile europene, pentru că organizațiile de IMM-uri au și ele aceleași dificultăți de resurse umane și financiare ca și IMM-urile individuale. În ceea ce privește implementarea standardelor, și aceasta poate fi dificilă, uh, pentru că presupune investițiile în noi uh, echipamente, în formare pentru folosirea acestora, în uh, sisteme de producție diferite. În cele din urmă, participarea la standardizare este și ea foarte dificilă și aș spune că e foarte bine că există acum sisteme online de uh, transmitere de opinii, dar e foarte important să nu uităm că în sistemele de standardizare se votează și se votează la multe niveluri. Deci nu e vorba doar de a putea să-ți trimiți opinia, ci să și faci parte din organismul care votează în privința deciziei finale. Deci este foarte important și uh, sigur că uh, noua tehnologie va facilita lucrurile. În ceea ce privește participarea IMM-urilor, există statistici destul de divergente. Statisticile arată una, însă practica nu confirmă aceste date. Conform analizei, există uh, din 100 de comisii tehnice uh, o parte în legătură cu care uh, trebuie să vedem cum putem interveni pentru a consolida poziția IMM-urilor. Două treimi vin din organismele naționale de standardizare, și o treime a listei a membrilor care sunt pe lista de e mail și deci nu a participanților, pentru că nu am putut găsi date privind participanții, nu e prea ușor să le găsești pe internet. Însă am văzut aici că participarea IMM-urilor este extrem de mică, după cum vedeți în grafic. Mai este ceva? Am uh, separat aici uh, Profesioniștii din domeniul standardizării, cei care acordă certificate, certificate, consultanți și alte organisme tehnice, de uh, alte domenii, pentru că uh, noi suntem IMM-uri și cei din domeniul standardizării își cresc volumul de muncă introducând teste și certificări noi, ceea ce înseamnă că noi uh, avem nevoie de uh, IMM-uri productive care produc uh, servicii sau bunuri separat de producția de certificate și uh, teste. Pe următoarea pagină am menționat ce se întâmplă cu, cu comitetele tehnice de standardizare la nivel național. Din uh, cele 40 de comitete tehnice care participă la nivel european, 12 nu au răspuns, 4 răspunsuri ne-au speriat de-a dreptul, adică ni s-a spus că uh, trebuie să se țină cont de uh, protecția vieții private și astfel nu, ni se poate, nu se poate ca ei să ne trimită listele de participanți. Uh, Sigur că există legi naționale diferite, dar cred că Parlamentul European ar trebui să aibă acces la aceste documente pentru că e vorba de uh, documente de interes uh, public. Numai cinci state ne-au trimis date pe care le-am putut utiliza și s-a constatat că participarea a fost foarte scăzută. Am primit oricum date incomplete, sperăm să primim date complete pe viitor ca să ne facem o idee mai clară. Pe următoarea pagină am prezentat niște recomandări. Cred că împreună cu ceilalți actori slab reprezentați, avem nevoie de recunoaștere instituțională a normapme și a celorlalți actori slab reprezentați, după revizuirea sistemului de standardizare. Finanțarea continuă este necesară pentru normapme și pentru celelalte părți implicate și credem că drepturi de vot sunt necesare în uh, comitetele tehnice și în legătură cu votul final, pentru că vocea părților interesate nu se transmite întotdeauna de la nivel național la nivel european. Deci am avea nevoie măcar de un vot pentru a putea să exercităm un fel de control. Mai departe, în sistemul european de standardizare, am, ar fi necesară recunoașterea juridică a interesului public și cred că aici trebuie să se aplice principiile de la OMC privind transparența și imparțialitatea în special. În ceea ce privește transparența și imparțialitatea, este necesar un sistem clar de evitare a unei alcătuiri dezechilibrate a comitetelor tehnice. Trebuie apoi să existe reduceri pentru IMM-uri pe baza dimensiunilor acestora. Adică să, putem, să se poată cumpăra 20 sau 50 de standarde, nu doar în unele țări, ci în toate țările. În cele din urmă, finanțarea și asistența pentru participare, formarea experților și utilizarea standardelor la nivel național. Toate acestea sunt necesare și trebuie să se facă multe în acest sens. Astfel ne putem asigura că standardele sunt redactate într-un fel care să permită utilizarea lor de către IMM-uri și adaptarea, adoptarea de standarde de către IMM-uri va contribui la competitivitatea economiei europene în general. Vă mulțumesc foarte mult! Well, I was very indulgent on time there. Am fost indulgent în privința cronometrării pentru că ați spus că IMM-urile sunt cei mai slab participanți, dar nu voi fi la fel de generos cu ceilalți vorbitori. Am plăcerea de a da acum cuvântul doamnei Stampfl Blaha, care este vice-director a Institutului Austriac de Standarde. Vă rog. This morning, Vice President Tajani Domnilor și domnilor, de dimineață comisarul Tajani a spus că standardele europene sunt o poveste de succes pentru produse manufacturiere putem să aplicăm același model de succes pentru servicii, servicii materiale și imateriale, cred că uh, pot să vă dau câteva astfel de exemple, puteți să vedeți și pe ecran. În anumite țări, în anumite sectoare, se întâmplă acest lucru pe baza cererii provenind uh, de la părțile interesate. De exemplu, uh, casele de bătrâni, centrele de la apel și alte genuri de servicii, serviciile poștale, în sprijinul liberalizării și, la sfârșitul vieții, serviciile funerare. Deci, în practică, se arată că putem să standardizăm serviciile. Întrebarea este dacă putem să o facem într-adevăr. 70% din locurile de muncă se regăsesc uh, în servicii și acestea ocupă din ce în ce mai, loc, mai mult loc în PIB-ul nostru, iar inovarea, de asemenea, uh, produce servicii sau uh, este legată de servicii, mai mult chiar decât de produse. Acest lucru s-a recunoscut la nivel politic și aș reaminti uh, două documente cheie. În primul rând, concluziile Consiliului privind standardizare și inovare, care subliniază potențialul inovativ uh, care există în sectorul serviciilor și nevoia de a informa părțile interese, interesate de potențialele beneficiare, părțile interesate și, bineînțeles, directiva servicii. De asemenea, strategia 2020, care subliniază, citez, uh, noile servicii emergente în sănătate, internet și așa mai departe, care arată că avem potențial în Europa, însă acest potențial poate fi într-adevăr uh, exploatat numai dacă depășim starea de fragmentare actuală. În ce, privește, în ce privește serviciile, avem mai multe tipuri de reglementări. Una, de exemplu, pentru agenții imobiliari în anumite țări, vechile țări membre, avem standarde aici, dar nimic în țările noi. Și și practicile diferă de la o țară la alta, ceea ce reprezintă un obstacol pentru comerțul transfrontalier, transfrontalier și nu există niciun limbaj comun deseori. Și apoi sunt servicii care încă nu au primit un nume, de exemplu în sectorul informaticii. De asemenea, Uh, ce se întâmplă dacă ai un antrenor sau pre preparator uh, fizic sau cel care se ocupă de bunăstarea corpului. Ar fi bine să se definească aceste lucruri și asta ar duce la uh, transparență și la o competiție și concurență echitabilă pe piață pentru aceste servicii. Deci, ce ar trebui făcut în acest sens? O Europa serviciilor. Așadar, avem o, direct, o directivă din 1994 care face parte din pachetul servicii și care confirmă, e vorba deci de revizuirea acestei directive și care confirmă evoluțiile actuale. Un lucru important este sensibilizarea și promovarea acestor standarde pentru servicii. De asemenea, trebuie să spunem că există și anumite temeri care au fost exprimate inclusiv în timpul consultărilor publice. S-a subliniat un sprijin uh, pentru standardizare în servicii, dar sunt și temeri, după cum spuneam. Unul se referă la neînțelegerea procesului. Se spune că se merge spre prea multă armonizare și se pierde caracterul individ, individual, uh, adică standardizarea pentru ursuleții de pluș nu trebuie să ducă la apariția unui singur tip de ursuleț de pluș. De asemenea, este uh, ideea ca și consumatorul să poate să uh, aibă un cuvânt de spus. Dacă nu-i convine un produs, să poată trimite înapoi, de exemplu. Însă sunt servicii de transport care, de fapt, sunt uh, plătite, nu sunt gratuite. Dacă aceste uh, servicii de transport, de exemplu, um, funcționează, ele trebuie să uh, funcționeze în funcție de niște standarde legate de uh, modul în care angajează lucrătorii, modul în care respectă niște standarde. Deci și aici certificarea este foarte importantă. Acest lucru contribuie la o piață echilibrată. De asemenea, e nevoie de bani, de sprijin financiar. Să nu uităm că standardele europene pentru servicii vor fi dezvoltate uh, pentru noi, dar și pentru uh, ceilalți pe piața globală, deci să devină un model și un etalon. Avem, uh, deci, o strategie în acest sens și chiar și o comisie care se ocupă uh, de subiecte cum ar fi siguranța aeroportuară și până la chirurgia estetică. Foarte important acest subiect. Aș petrece ultimele minute vorbind despre o perspectivă mai strategică și să mă refer la importanța încrederii când vine vorba de standardizarea serviciilor. Standardizarea europeană este una care se bucură de încredere pe plan internațional, inclusiv prin sistemul național de delegații. Într-adevăr, în Europa avem un sistem unic care mobilizează experții și armonizează reglementările și care pune la punct o serie de reglementări care sunt uh, obligatorii sau nu prin diferite acte legislative. De asemenea, ne dorim prin aceste acte legislative să fim mai competitivi și să uh, trăim mai bine. Dar nu numai în Europa, pentru că suntem afiliați împreună la un for internațional, 31 de țări plus încă 19. Este adevărat că povestea de succes a Europei uh, nu trebuie să uh, ne facă să uităm importanța delegațiilor naționale și uh, nici a transparenței și a independenței care ne-au ghidat până acum, să ne asigurăm că uh, finanțarea nu este perturbată de niciun fel de factor extern și că, bineînțeles, pregătim și noi terenul pentru o armonizare a standardelor la nivel internațional. Vă mulțumesc! Mulțumesc! foarte mult pentru această prezentare extrem de clară. Aș adăuga și eu ceva um, din perspectiva muncii comisiei noastre și a lucrului pe care îl facem pe directiva serviciilor. Membrii sunt încurajați să uh, susțină uh, serviciile transfrontaliere și standardele aici. Și ar fi bine, deci, să conlucrăm uh, în ceea ce privește munca pe directiva servicii, putem să lucrăm împreună uh, și să identificăm acei factori care ne interesează și chiar uh, i-am identificat în propria dumneavoastră prezentare. Vă mulțumesc, deci încă o dată și trecem la problema achizițiilor publice, care și aceasta ne interesează foarte mult pe noi la comisie. Domnul uh, Marcus Riegel are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Când am fost rugat să vorbesc despre utilizarea standardelor în achiziție publice, mă este diferența între achizițiile publice și achizițiile private, de exemplu între, în relația B2B. Păi, pot să vă spun în capul locului că nu este nicio diferență. Atât uh, achizițiile publice cât și achizițiile private au obiectivul unei tranzacții contractuale la urma urmei, și un comunist va spune că orice activitate uh, contractuală este aceea de a reduce informația, a reduce costul, a reduce selecția, a reduce hazardul moral și a reduce uh, uh, a reduce dificultățile pe piață. Ei bine, putem în același context să ne întrebăm de ce standardele pot să ajute achiziția publică. În primul rând, dacă ne referim la standardele europene, listate în directivele europene, vedem că acestea asigură conformitatea. Conformitatea la uh, cerințele juridice stipulate. Așadar, dacă ai această conformitate, ai siguranță. În al doilea rând, dacă ne referim la standardele europene, înseamnă că utilizăm tehnologii de cea mai uh, înaltă calitate utilizăm produse moderne și actualizate. De asemenea, referindu-ne tot la standardele europene, ne bazăm pe un consens între toate părțile interesate, ceea ce înseamnă, la urma urmei, incluziune, pentru că toate părțile interesante au fost incluse prin delegațiile naționale. În al treilea rând, utilizarea standardelor europene în achizițiile publice, economisește bani. Economisește bani. Discutăm aici despre banii contribuabililor, astfel încât, iată, costurile de producție scăzute se traduc prin prețuri scăzute, pentru că se utilizează tehnologii moderne. Sunt uh, atrași mai mulți uh, ofertanți la um, licitații, prin urmare, iarăși prețul va fi cel mai bun, cel mai mic și, nu în ultimul rând, accesul la servicii este mult mai bine facilitat. Uh, efortul de reparare și întreținere al unui produs uh, este mult mai mic și ciclul de viață este crescut. Standardele europene fac ca investiția să fie mult mai durabilă, pentru că odată avem interoperabilitatea care este uh, asigurată, astfel încât avem un risc mai scăzut de Uh, neconformitate și, nu în ultimul rând, există un impuls pentru competitivitate și pentru inovare pe piață, ceea ce înseamnă performanță crescută a unui produs. Aș dori să trag acum și concluzii legate de ce fel de sistem european de standardizare va oferi astfel de beneficii în raport cu utilizarea normelor. În primul rând, dacă dorim să avem siguranță dată de conformitate, trebuie să menținem modelul, care, modelul de New Approach, noua abordare, care se bazează pe standarde voluntare și participare voluntară la standardizare pentru a concretiza legislația tehnică uh, din directive. În al doilea rând, dacă dorim soluții la zi și soluții moderne prin tehnologie, atunci trebuie să menținem principiul participării voluntare la standardizare, care este generat de interes, motivație și relevanță pe piață. În al treilea rând, dacă dorim incluziunea tuturor părților direct vizate și direct interesate prin consens, atunci este absolut necesar să menținem principiul delegațiilor naționale și să consolidăm organismele naționale de standardizare, oferindu-le capacitatea de a uh, de a participa la platformele de discuție de jos în sus. Și discutăm aici despre utilizatori, consumatori, ONG-uri, legislatori, industrii, atât IMM-uri cât și multinaționale, Uh, și um, persoane din uh, domeniul sănătății publice, al muncii și, nu în ultimul rând, discutăm și despre participarea persoanelor cu handicap ca utilizatori ai produselor. În al patrulea rând, dacă dorim să economisim banii contribuabililor în achizițiile publice prin competiție, atunci este nevoie să promovăm utilizarea standardelor în achizițiile publice, sensibilizându-i pe toți în ceea ce privește uh, standardele, sensibilizând de fapt uh, organismele de achiziții publice și instituțiile. Dacă dorim soluții durabile prin interoperabilitate, atunci este nevoie să păstrăm integritatea sistemului de standardizare european și trebuie să garantăm coerența uh, a ceea ce oferă standardele. Putem să facem acest lucru reconfirmând uh, echipa de 3, și anume CEN, CNLEC, ETSI, prin directiva 98-34. Totodată, putem prudent să admitem metodologii pentru a oferi um, uh, organizațiilor uh, non-formale de uh, standardizare acces la procesul de standardizare. Permiteți-mi să ajung la final cu vești bune venite din partea uh, germanilor și a standardizării. Iată, acum industria germană, în special în ceea ce privește industria producătoare și de inginerie, Uh, criza economică la sfârșit. Ne îndreptăm iarăși cu forță maximă către viitor și, după cum știți, uh, avem, uh, foarte, avem o greutate considerabilă de transportat, să zicem. Însă, economia germană nu reprezintă doar econo- locomotiva economiei europene, ci și locomotiva standardizării europene. Când mă refer la industria germană, mă refer atât la marile întreprinderi, cât și la IMM-urile despre care mi-a spus că sunt productive. Cum putem uh, face ca această locomotivă să funcționeze? Vă discut aici despre o modalitate. Putem să promovăm sistemul european de standardizare, desigur. Cred că noi știm cu toții ce trebuie făcut, astfel încât ajung la final și nu pot decât să vă mulțumesc. Thank you. Uh, thank you very much indeed, Mr. Riegel. And... Mulțumesc, domnule Riegel. Și iată, să sperăm că optimismul în ceea ce privește dezvoltările producției pe plan european va fi unul pe deplin realizat. Ajungem acum la ultimul vorbitor, domnul Jochen Friedrich, care este responsabil pentru relațiile tehnice de la IBM. După cum am spus, a fost membru în forul Express și este foarte implicat în ceea ce privește standardizarea domeniului TIC. Aveți cuvântul. Thanks very much, Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc pentru invitația la reuniunea de astăzi. Dacă vă uitați la următoarea pagină, Iată, uh, ieri când am venit din Heidelberg la Bruxelles, am venit cu trenul ca de obicei și am încercat să vă uh, arăt și dumneavoastră în imagini această situație. În tren e foarte comod, sunt cu laptopul deschis, am uh, sistemul de operare Windows și în tren se află un hotspot de Wi-Fi prin care pot să mă conectez prin wireless LAN, pot să navighez pe internet, să aflu informații, să intru pe pagina de intranet a uh, societății mele, pot să verific mail-ul și chiar am lucrat foarte mult ieri, este grozav, a durat patru ore călătoria și am reușit să-mi petrec cea mai mare parte din aceste patru ore lucrând, scriind e mail și schimbând documente cu colegii, documente pe care le aveam de pregătit și pe care nu le putusem face mai devreme. Și toate astea uh, sunt posibile mulțumită standardelor. Toate aceste tehnologii folosesc standarde globale TIC și sunt convins că majoritatea celor din această sală folosesc aceleași tehnologii și de aceea aceleași standarde zi de zi. Vă rog să treceți la următoarea pagină. Veți vedea aici o imagine destul de redusă a dozei tipice de standarde globale TIC. Și dacă vă uitați în dreapta, veți, uh, unde scrie organizare, veți vedea de unde vin aceste standarde. Unele vin de la uh, IETF, de la W3C, de la ISO, de la OASIS, de la ITU și mai sunt multe, multe alte organizații. Însă, e clar că numai pentru a naviga pe internet – este nevoie ca tehnologiile inovatoare TIC să combine multe standarde provenite de la multe organizații. În următoarea imagine vedeți uh, imaginea uh, ecosistemului de standardizare TIC global. Puteți vedea în stânga pilonii standa- în dreapta, mă scuzați, vedeți vechile standarde pilonul de telecomunicații, CNLEC. În partea stângă, CNLEC, CEN, tot ce este acoperit de sistemul de standardizare astăzi, directiva 83. Și în partea dreaptă, după linia roșie punctată, vedeți alte standarde care sunt în afară. Deci, nu sunt recunoscute oficial. Deci, se află în afara sferei de aplicare a standardizării europene, a cadrului european de standardizare de astăzi și, deci, standardele acestor organizații nu sunt disponibile pentru utilizare directă în politicile europene și în domeniul achizițiilor publice. Această organiza aceste organizații au un mod de acționare foarte transparent și deschis, au criterii deschise, s-a menționat mai devreme. Au implementat, implementat procese TIC moderne. Și uh, cel mai mult se lucrează de la distanță în aceste organizații. Sunt globale, în general, pentru că TIC este uh, cu caracteristică globală. Și, la, și mai la dreapta aveți un set de foruri private, închise, dar nu despre asta vorbim. Noi vorbim de organizațiile globale. Dacă vă uitați mai departe, vreau să repet că chestiunea este că o mare parte din standardizarea TIC se face în aceste organizații globale deschise, însă aceste standarde astăzi sunt în afara uh, cadrului de standardizare european. Și mai departe, e clar că e nevoie de reformă. TIC a fost uh, un domeniu identificat de către multe studii și consultări și întâlniri în cadrul uh, comisiei ca fiind uh, unul în care reforma este foarte necesară. Standardele globale TIC, ce derivă de la foruri și consorții, sunt foarte relevante pentru creștere, inovare, competitivitate în Europa. Să luăm, de exemplu, ce am spus mai devreme, internetul din prima imagine, dar gândiți-vă și la e-sănătate, e-energie, e-guvernare, rețelele inteligente, cloud computing și așa mai departe. Toate acestea au fost menționate aici și sunt domenii în care este esențial ca Europa să preia rolul de lider. Și ni, în niciun domeniu nu se poate face acest lucru dacă nu folosim standardele globale deschise, TIC. Agenda digitală a Uniunii Europene, publicată recent de către doamna comisar Crăs, reprezintă o parte cheie a strategiei Europa 2020 pentru că ea oferă Europei potențialul de a prelua rolul de lider în domeniul TIC și în domeniul deschiderii. Însă acest lucru depinde în foarte mare măsură de aceste standarde provenite de la foruri și consorții. Mai departe, există o soluție propusă, propusă deja acum mult timp, domnul comisar Tajani a menționat-o în discursul de azi dimineață. În 2006, Comisia a început cu un studiu privind TIC, Rezultatele au fost apoi prezentate într-o conferință și rezumate într-un document al Comisiei și după aceea consolidate într-o propunere juridică în Cartea Albă a Comisiei privind modernizarea standardelor TIC pentru Europa. S-a făcut consultarea publică, această inițiativă s-a bucurat de un sprijin imens, întreaga industrie TIC din Europa susține această inițiativă Evaluarea de impact a fost și ea încheiată, totul e gata și propunerea este să se revizuiască decizia Consiliului 87 pe 95 care se referă la utilizarea și implementarea de standarde în sectorul TIC pentru a promova interoperabilitatea. Aceasta permite implementarea de procese pentru utilizarea de standarde deschise globale TIC în politicile Uniunii Europene și în achizițiile publice, ținându-se cont de criteriile care trebuie întrunite de coerența sistemului european de standardizare care trebuie menținută. Soluția propusă pe care o susțin și cei din industrie este să se decupleze revizuirea acestei directive de revizuirea directivei 98 34 pentru că sfera de aplicare este diferită și dacă vă uitați la următoarea pagină, veți vedea că pentru a avansa către reforma TIC este esențial să se țină cont de standardele TIC globale deschise. Acestea se bucură de susținerea tuturor părților interesate și Uniunea Europeană trebuie să ofere un cadru global pentru implementarea acestor standarde. Acest lucru se poate face prin revizuirea 89-34 pentru că sfera de aplicare este diferită și ideea este să se dezvolte standarde pentru piața armonizată și susținerea dezvoltării. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Prezentarea iarăși extrem de clară. Acum uh, trecem la o sesiune finală de întrebări. Cinci colegi pe lista mea care doresc să se exprime și aș da cuvântul și domnului Repo, așa că un minut aproximativ aveți la dispoziție ca să puneți întrebări și apoi vedem și vorbitorii. Uh, bineînțeles că s-ar putea să, sau ne dorim să avem întrebări uh, și pentru experții de mai devreme, o să vedem cum ne organizăm. În orice caz, vă rog să vedeți cum vă organizați cu întrebările și cu răspunsurile respectiv. Uh, am avut pe cineva de la comisie mai devreme, a venit și o doamnă, nu știu dacă dorește acum să se exprime. Aveți câteva minute? Și bineînțeles că când vom discuta raportul veți putea reveni cu contribuții. Deci, raportorul din umbră pe lista mea pentru aviz domnul Cașuș și domnul Buticofer, doamna Comi, domnul Repo, doamna Rule, doamna Weiler și domnul Corea. Așa că vă dau câte un minut la fiecare. Domnule raportor, în primul rând, domnule Cosușnic. Mulțumesc, o să fiu foarte succint. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu domnul uh, Lucas de la Norma PME, Norma PME. PME. Mi-a plăcut mult prezentarea dânsului, uh, acel discont sau acea reducere uh, acordată eventual IMM-urilor, o idee excelentă. Întrebarea mea este una extrem de simplă. Cine va plăti prețul până la urmă? Și a doua întrebare hmm. Dar uh, poate că deocamdată mă opresc aici, să știți. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări. Una pentru domnul Gorțuianis și se referă la prezentarea dânsului, dar uh, și la celelalte intervenții. Dumnealui a vorbit despre întărirea reprezentării IMM-urilor la nivel european de recunoașterea instituțională. Aș dori să întreb uh, pe ceilalți vorbitori, în ceea ce vește principiul delegațiilor naționale, dacă sunt de acord cu această idee sau dacă prevăd delimitări ale acesteia. O altă întrebare către domnul Harris. Dacă bine v-am înțeles, domnule Harris, dumneavoastră ați vorbit despre uh, procesul de standardizare care trebuie să fie și pe viitor concentrat pe produse și uh, Uh, provocările societății nu uh, trebuie să aibă de-a face cu metoda standardizării, ci să fie reglementate prin legislație. Mi se pare interesant faptul că cei, un reprezentant al întreprinderilor solicită mai multă legislație. Pe mine însă m-ar interesa exemple concret, concrete. Puteți să ne dați un exemplu despre uh, acele provocări ale, uh, so- sociale care nu ar trebui să fie subiectul standardizării. Vă mulțumesc! Um, uh, uh, Mulțumesc, doamna Comi acum. președinte. Mulțumesc. Domnule președinte, Cenul și cenelecul au luat o serie de măsuri pentru a pune pe picioare cele 58 de recomandări care favorizează accesul IMM-urilor aceste inițiative vin și de la nivel național, deci toată lumea se implică. Acțiuni toate importante, cu siguranță, dar insuficiente că dorim o dezvoltare durabilă. În raport se spune că avem nevoie de un climat uh, mai propice IMM-urilor când vine vorba de standardizare și tot raportul spune că uh, sistemul actual uh, trebuie să fie îmbunătățit, dar și menținut și permițând în aceeași măsură o mai bună reprezentare și o mai bună participare a IMM-urilor. Întrebarea mea, de-a lungul mai multor întâlniri ați spus că standardele trebuie să fie diferite în funcție de sectoare. Doriți o reglementare fragmentată sau una una și unică, adică toată lumea cu aceeași reglementare în uh, favoarea și în sprijinul IMM-urilor. Mulțumesc, domnul Repo, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, s-a spus mai devreme că uh, într-un articol pe care l-a scris acea persoană, domnul Braden, a încercat să dea așa, să, să, să îmbunătățească imaginea standardelor, pentru că de multe ori se consideră că e un subiect foarte plicticos. Însă să nu uităm lumea în care trăim. Standardele reprezintă un avantaj clar, dar, bineînțeles, și o provocare pe măsură. Aș vrea să știu și să-mi spuneți dacă s-a studiat suficient s-au studiat suficient premisele acestui sistem, conceptul însuși uh, avem nevoie de o adevărată filozofie a acestei standardizări, de o concepție accesibilă inginerilor, proiectanților, pentru că o bună normă și un bun standard este acea care folosește tuturora, de la inginer și până la consumator. Bineînțeles, una dintre aceste norme ar fi cea a bunăstării, deci un standard de bază. Bun, întrebarea mea acum, ce se întâmplă cu sectorul serviciilor? Despre ce standarde e vorba? și câte se preconizează. Vă mulțumesc. Doamna Rulă. Äh, mulțumesc. Am două întrebări către doamna Stamfel Blaha. Dumneavoastră ați spus că delegațiile naționale trebuie să se ar, a, trebui să se asigure de legitimitatea democratică. Am auzit însă că implicarea părților interesate în statele membre este foarte diferențiată. În unele state membre nu există suficientă participare a IMM-urilor sau a organizațiilor de mediu și așa mai departe. Cum ați abordat această problemă? Și cealaltă întrebare, dumneavoastră ați vorbit pentru domeniul serviciilor, dar de la domeniul TIC am auzit că ei uh, pledează pentru o altă bază juridică. Ce, sunt, ce părere aveți? Pentru servicii și pentru mărfuri trebuie să, fie, să existe aceeași bază juridică? Și în ceea ce privește achizițiile publice, totul sună foarte frumos cu standardizarea, dar iată că acum experiența ne arată că în domeniul comerțului echitabil, unde există iarăși standarde voluntare, Comisia nu le recunoaște pe acestea și recunoaște uh, ce au utilizat uh, etichetarea uh, fair trade-ului, care a fost mai târziu uh, dus în instanță la Curtea uh, Europeană de Justiție. Mulțumesc, doamna Weiler. Ja, ich habe mich auch gewundert, dass da, și eu m-am mirat de faptul că reprezentantul german a vorbit despre uh, lipsa problemelor în domeniul achizițiilor publice. În fine, uh, am spus că dacă totul merge uh, bine, uh, dumneavoastră a spus că totul merge bine, dar domnul Fidriș a venit și a spus că există o nevoie de reformă, cel puțin în domeniul noilor tehnologii. Ei bine, există această, acest contrasens aici. Practica ne arată că nu există transparență, ne arată că, în special, IMM-urile nu află foarte ușor lucruri care le interesează și le vizează. Poate că această audiere ar trebui să servească și unui alt scop, și anume ca uh, raportorul nostru să prezinte un rezumat pentru comisie, deci pentru legislator, pentru că, iată, este important acum să știm dacă IMM-urile se plâng într-adevăr că nu au acces la informație sau dacă, din potrivă, totul merge foarte bine. În ce privește serviciile, mi se pare oportun faptul că, cel puțin în Germania, anumite servicii, când discutăm, de exemplu, despre aziluri și așa mai departe, sunt certificate. În trecut nu a fost cazul. Uh, și mă bucur că, iată, prin intermediul acestor standarde, azil, azilurile își fac acum reclamă. Spun, iată, avem certificat, respectăm acel standard, avem acea calificare și astfel abordează publicul. Nu știu da, care este situația în celelalte țări uh, europene, poate că ne poate spune ceva reprezentanta din Austria. Sau poate că, din potrivă, situația este limitată la Germania. Eu uh, cred că este Uh, pentru mine, de exemplu, astfel de instrumente, certificările și așa mai departe, reprezintă un bun mijloc de a lua o decizie la final. Domnul Correira de Campos, spune președintele. Mulțumesc. Într-adevăr, vroiam să pun și o întrebare legată de achizițiile publice. Sunt surprins că domnul Reigel, vorbind despre acest subiect și standardele în materie, ne spune sau nu ne spune nimic despre achizițiile publice pe internet sau electronice. Aici este vorba de platforme pe care se întâlnesc, virtuale pe care se întâlnesc cumpărătorii și vânzătorii, care sunt pur și simplu indispensabile. Uh, însă nu toată lumea are acces la acestea și nu IMM-urile. Iată de ce este o ocazie și oportunitate de a folosi aceste platforme și de a le reglementa prin standarde. Și mă întreb dacă acest lucru se referă numai la marile firme sau credeți într-adevăr că și MM-urile ar trebui fi implicate aici. Vă mulțumesc foarte mult și ca președinte aș dori să întreb și eu ceva pentru domnul Friedrich ceea ce privește propunerea dânsului, aș dori lămurări. Din ce am înțeles, lămuriri din ce am înțeles eu de dimineață și până acum, se vorbește de a include aceste grupuri de experți în TIC, în toate procesele de standardizare din Europa. Uh, trebuie să vedem în ce direcție se dorește să se meargă uh, și în ceea ce privește achizițiile publice, uh, aici uh, avem chestiuni separate. S-ar putea să existe incompatibilități Așa că aș dori să ne concentrăm totuși pe uh, tehnologiile TIC și standardele europene și să nu încurcăm acest lucru cu achizițiile publice. Nu zic că uh, nu e util acest lucru, însă discuția este cea care este astăzi, așa că aș dori să invit pe cei cinci vorbitori să se perinde la microfon, tot așa câte un minut fiecare, pentru că nu dorim să depășim timpul acordat. Așa că dau cuvântul primului vorbitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc și vreau să clarific uh, ceva legat, legat de întrebarea domnului Butikofer. Pentru noi este foarte clar că legislatorul trebuie să definească cadrul legislativ, fie că e vorba de sănătate, siguranță, fie că e vorba de mediu, de comportamentul firmelor și întreprinderilor, regulatorul, reglementatorul sau legislatorul trebuie să facă acest lucru și să decline aceste lucruri la nivelul produselor și serviciilor. Am avut o senzație că există o, o tendință dăunătoare de a se merge dincolo de aceste uh, reglementări și să se uh, combine acestea cu niște reglementări sau niște, uh, un cadru neobligatoriu care până la urmă împiedică lucrurile să se desfășoare așa, așa cum trebuie. S-a vorbit aici și despre nivelul delegațiilor naționale. Standardizarea este un proces democratic și merge ce mai, cel mai bine dacă părțile cele mai implicate au și un cuvânt de spus. Iată de ce delegațiile naționale sunt foarte importante pentru că se oferă acces tuturor celor care doresc să se exprime și sunt interesate. Deci să nu uităm oamenii. Vă mulțumesc. On the question of who pays for the... În legătură cu cine plătește pentru reducerile, pentru standardele pentru IMM-uri, aș vrea să spun că în caz că un guvern național decide că o parte din standarde trebuie să fie gratuite, trebuie să uh, ofere o compensare stand organizațiilor de standardizare care vor pierde bani din această cauză. Însă, ce am sugerat noi ar fi să uh, creăm niște pachete specifice pentru IMM-uri, ceea ce înseamnă altceva. În calculele noastre, o uh, societate din 5 cumpără un standard pe an. Deci majoritatea firmelor din Europa nu cumpără niciodată standarde. Aceste reduceri nu au obiectivul de a reduce veniturile organizațiilor de standardizare din Europa, ci de a ajuta pe cei de la IMM-uri care sunt slabi. În ceea ce privește întrebarea dacă IMM-urile și standardizarea ar trebui să facă o schimbare radicală, nu, e clar că standardizarea trebuie să fie orientată către sectoare, însă ce avem noi nevoie este de o încurajare generală și de uh, susținere pentru participarea IMM-urilor la uh, redactarea de standarde, inclusiv sectoriale. S-a mai pus o întrebare referitoare la disponibilitatea și accesul la informație privind standardele pentru IMM-uri. Uh, în orice caz, vă pot spune că nu uh, este percepută ca fiind uh, simplă. Disponibilitatea, accesul la IMM-uri nu este ușor, uh, IMM-urilor la standarde nu este ușor și acest lucru trebuie să se schimbe. Doamna Stamp Blaha. Eu am, eu am identificat șase întrebări, am să fiu rapidă. În primul rând, domnului uh, Cuciusnic, Într-adevăr, există o cerere pentru ca asociațiile să susțină distribuirea globală a standardelor. Există așa ceva și în țara mea. Avem o asociație care se ocupă de acoperirea de plină și care oferă prețuri interesante și nu numai pentru produse, ci și pentru servicii. Deci, cred că aceasta este sarcina asociațiilor de IMM-uri. Întrebarea domnului Butikofer se referea la uh, instituții la recunoașterea instituțională. Avem o instituție recunoscută și avem parteneri foarte serioși în sistem, ceea ce nu rezolvă problema expertizei necesare în acest domeniu. În al treilea rând, problema standardizării serviciilor, vreau să vă rog să uh, analizați programul CES dezvoltat de CEN, nu am timp să intru în detalii, dar mai târziu vă vom oferi informații detaliate dacă doriți. Cea de-a patra întrebare, diferențele dintre uh, realitățile cu care se confruntă delegațiile naționale. E adevărat că întotdeauna situațiile din diferitele țări diferă și aici mă refer la programele de evaluare, de schimb de bune practici pe care le-am început în cadrul CNLEC. Uh, astfel se uh, va putea învăța din uh, succesele de până acum și, de asemenea, din probleme. Cea de-a cincea întrebare, dacă ar trebui să existe acte juridice separate pentru produse, servicii și TIC, nu se pot separa serviciile de produse, de uh, întreținere și așa mai departe. Uh, și în ceea ce privește convergența tehnologică, nu văd niciun domeniu legitim pentru a se separa aceste trei domenii. Și în ultimul rând, relevanța certificării și promovării atunci când ești responsabil de achiziționarea de servicii pentru o întreprindere sau pentru tine, ai uh, orientări foarte importante și din ce în ce mai multe uh, companii folosesc certificarea pentru a dovedi că sunt de încredere. Vă mulțumesc! Domnul Reigel. Uh, uh, Aș vrea în primul rând să mă refer la ceva care a mai fost discutat privind reprezentarea națională a grupurilor mai slave de interese și structurile responsabile de acest lucru. Cel puțin în Germania, noi considerăm că includerea intereselor părților implicate cele mai slabe poate să se facă cel mai bine la, chiar la locul uh, unde acestea activează. Acolo unde uh, este locul lor firesc de activitate și deci la distanță scurtă, geografic, dar și cultural de uh, sediul acestor întreprinderi pentru că ele să-și poată exprima interesele și să se ocupe de uh, problemele lor și să le menționeze în procesul de standardizare. Însă nu e nicio problemă dacă astfel de, grupe de grupuri de interese sunt reprezentate la nivel supranațional prin organizațiile de consumatori sau organizația dată de domnul Lote sau alte organizații de acest tip. Reprezentarea aceasta supranațională, instituționalizată, prin organisme ca cele menționate, decât uh, arată că decât să-și reprezinte interesele acestor grupuri și doar atât, aceste organisme ajută organismele de standardizare în redactarea de standarde și de asemenea susțin interesele diferitelor grupuri. De fapt, nu există o lipsă de cele mai bune practici în ceea ce privește uh, includerea participanților mai mici. Ei pot să primească comunicări pur și simplu de la uh, organismele din statele membre. Președintele întrerupe pentru a le ajuta să-și amelioreze gestionarea. Foarte rapid, în legătură cu achizițiile publice electronice, domnule președinte, eu nu cunosc uh, obstacolele din calea participării IMM-urilor la achizițiile publice electronice, însă cred că se pot oferi soluții pragmatice ca să se scadă pragul și să se uh, distrugă obstacolele. Mulțumesc și ultimul vorbitor. Mulțumesc foarte pe scurt în legătură cu achizițiile publice electronice. Vreau să menționez proiectul PEPON. Cred că îl cunoașteți. E vorba de un proiect în care mai multe state membre au dezvoltat o platformă de achiziții publice electronică pe, cu, pentru toți cei interesați și cu standarde uh, TIC deschise și aici IMM-urile și oricine poate să se implice și să primească standarde uh, destul de ușor. În legătură cu cel de-al doilea subiect, susțin ce a spus domnul Riegel, Riegel și uh, anume că uh, standardele în domeniul achizițiilor publice sunt foarte importante și mai ales standardele deschise sporesc competitivitatea pentru că permit diferiților concurenți să-și ofere produsele la standarde mai bune. Este un instrument foarte important pentru sporirea competitivității. Și în al treilea rând, este necesară reforma standardizării TIC și a politicii standardizării TIC și este nevoie mai ales de uh, politici clare. Pentru inovare în Europa trebuie să se consolideze standardele folosite global și adoptate la nivel larg. Dacă se dorește uh, Uh, promovarea acestora, promovarea de contoare inteligente și așa mai departe, trebuie să existe referințe pentru toate aceste produse și servicii. De asemenea, pentru platforma de achiziții publice, ca să fie implementată, e nevoie de aceste măsuri. Acestea sunt nevoile, este nevoie de standarde ca să se uh, obțină și să se promoveze interoperabilitatea ceea ce este diferit de ce o acoperă directiva 98/34, care se referă doar la standarde europene pentru piața armonizată pentru susținerea reglementărilor. De aceea, în sectorul TIC, noi credem că în trecut, când exista directiva 87-95, că în domeniul TIC se lucra foarte bine. Exista un regulament specific pentru promovarea interoperabilității, pentru folosirea de standarde și această decizie a Consiliului este foarte bună pentru a răspunde nevoilor urgente ale sectorului TIC și nu afectează sistemul de bază de standardizare european. Vă mulțumesc! Mulțumesc tuturor foarte mult, cred că meritați cu toții aplauze. Mulțumesc! Uh, now we're almost out of time. Uh... Aproape că nu mai avem timp, voi da cuvântul uh, domnului raportor și vreau să-i dau cuvântul doamnei Renata Weiss, care este șef de unitate la comisie, ca să aibă și ea șansa să comenteze. Va avea uh, șansa să se exprime și mai în detaliu mai târziu, dar acum vă rog să luați cuvântul pe scurt. I would start, is it okay for you that I give Mattia by Pellegrini the word who would speak then for our... Aș dori să dau cuvântul, să, să vorbesc eu și apoi să-i dau cuvântul lui Martino, este foarte bine că am avut această discuție. Cred că ne va ajuta să revizuim cadrul juridic. Este ceva nou dar acum iată că se pare că există o acceptanță generală asupra faptului că standardizarea poate să aibă loc în legătură cu transferul de tehnologii și că ar trebui să existe o uh, legătură între standardizare și cercetare, care este importantă. Mă bucur că acum acest lucru este perceput ca atare. Este foarte important pentru viitorul standardizării. Vă asigur pe toți că vom fi foarte prudenți în revizia actuală. Știm că este un sistem deja uh, existent și vom fi foarte atenți cu el. Însă discuția de astăzi, iată, a arătat că încă mai este nevoie să discutăm. Și asta pentru că uh, e nevoie să discutăm în termeni tehnici. Trebuie să vedem uh, ca pe termen lung să reușim să aducem sistemul la un numitor comun pentru soluții comune. Aș dori să mulțumesc în special celor care au venit cu idei noi, cu uh, idei controversate. Uh, vă rugăm să ne trimiteți propunerile dumneavoastră și vă încurajăm să faceți asta și pe viitor, pentru că, iată, există o nouă cred că suntem în pragul unei noi ere pentru standardizare și ar trebui să discutăm chiar și um, de, nu numai în limita pachetului în cauză. Dau cuvântul acum colegului meu. Da, sunt membru al cabinetului Tajani și vă garantez că o să îi raportez domnului comisar despre cele auzite astăzi. După cum știți, uh, um, dumnealui este acum în drum spre New York. Însă, iată, eu am fost aici și pot să vă spun că multe lucruri uh, discutate ieri la comisie în ceea ce privește uh, sectorul industrial și astăzi, când am discutat despre um, sectorul inovațiilor, uh, de fiecare dată s-a discutat despre inovații. Am doar trei comentarii, deci cu siguranță o să-i spun vicepreședintului Tajani că, în primul rând, principiul delegațiilor naționale reprezintă un principiu bine funcțional. Poate că trebuie adaptat, ajustat, însă, per ansamblu, uh, nu ar trebui să vă temeți de ideea apariției unei agenții europene de standardizare. Oricum, suntem uh, conștienți de faptul că este nevoie de garantarea unui acces mai mare pentru anumite părți interesate, exemplu IMM-uri, organizații de mediu, sindicate și așa mai departe. Domnule președinte, încă un scurt comentariu care a lipsit astăzi este forumul persoanelor cu handicap din Europa. Iată, un grup de persoane care nu trebuie uitat în acest context. O să-i raportez domnului vicepreședinte Tajani și despre ceea ce noastră ați numit a fi al doilea tip de mecanism. Ca să vă citez, este vorba concret despre o secundă, uh, linii alternative de producție. Da, vă mulțumesc pentru ajutor. O să îi raportez, domnul președinte Tajani. Și al doilea comentariu este despre servicii. Astăzi a fost foarte clar că există un sprijin pentru uh, servicii um, o să-i spun directorul general Vorga Lime să lege uh, serviciile de anumite tipuri de producție. Uh, și, nu în ultimul rând, pentru, în ceea ce privește Europa digitală. După cum a spus vicepreședintele în discursul său, dorim să oferim mai multă flexibilitate sectorului noastră forurile și consorțiile care nu pot să intervină la nivelul legislației reprezintă o problemă. Dar aici nu este vorba de o chestiune ce ține instrumentele legale, juridice. Putem să avem un singur instrument juridic și în cadrul acesteia să oferim flexibilitate anumitor părți interesate. Deci putem așadar să uh, combinăm, putem așadar să oferim flexibilitate, pentru că este o chestiune de substanță și nu o chestiune de quantum al instrumentelor juridice. Vă mulțumesc, spune președintele, pentru angajament, dumneavoastră și comisiei și comisarului. Acum îi dau cuvântul lui uh, Edward Cojușnic și îi mulțumesc pentru faptul că a pus bazele acestei audieri extrem de importante și utile cu raportorii în umbră. Damia Panove! Mulțumesc foarte mult, domnilor și domnilor. Nimeni dintre experții pe care mi-au auzit n-au uh, exprimat uh, incertitudine în ceea ce privește importanța standardelor. Toată lumea a fost de acord că acestea sunt esențiale pentru competitivitate. Și de aceea avem nevoie de consolidare, activității organizațiilor uh, de profil, atât la nivel comunitar cât și la nivel național. Cu toții sunteți deci conștienți de importanța standardelor pentru competitivitate și pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei 2020. Personal, consider deci că toți actorii principali sunt gata să participe la comunicarea uh, pe care o are în vedere Comisia în privința viitorilor, viitorului standardelor. Deci toate organizațiile se implică organizații bine reprezentate și de prestigiu și nu cred că ar trebui să deranjăm acest echilibru și să permitem unora dintre aceste organizații și foruri să uh, se impună prea mult. Bineînțeles, să vorbi despre sinergie, îmbunătățirea cooperării și a comunicării între toate aceste părți. Bineînțeles, organizațiile naționale de standardizare uh, sunt foarte importante, ele sunt adevărate incubatoare sau terenuri pe care se testează toate aceste noi concepte, dar și inovații. S-a vorbit despre CEN, CENELEC, ANEC, un, norma PM și așa mai departe. Bineînțeles că rolul comisiei este de nelocuit în acest proces ca și factor de promovare a legislației prin crearea punților necesare între cercetare, dezvoltare, educație, industrie, servicii și lucrurile astea au fost menționate inclusiv în prezentarea domnului Braden. În sfârșit, nevoia unui cadru optim pentru aceste standarde europene. Dacă ne dorim acest lucru, trebuie să ne gândim numai la uh, inovație, dar și la o mai bună reglementare, o scădere a birocrației, o fluidizare a procesului, scăderea costurilor administrative și asta înseamnă schimbări structurale și instituționale. Avem de nevoie de asemenea, încă o dată, de uh, reducerea costurilor atât uh, pentru costuri operaționale cât și cele care revin firmelor și întreprinderilor. Uh, M-aș referi aici la ce a spus și domnul Harris, adică avem nevoie de o susținere a publicului. Și aceasta în vederea unui viitor al standardizării care, într-adevăr, să poată să ne servească ca instrument util pentru strategia 2020. Mulțumesc colegilor și raportelor din umbră extrem, extrem de activi. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc și eu, spune președintele. Da, o rundă de aplauze excelent, uh, bine uh, meritată. Mulțumesc tuturora, mulțumesc experților pentru participare. Uh, ne așteptăm să lucrăm și în continuare cu dumneavoastră, să vedem cum arată și raportul Coșușnic în prima sa fază. Dorim să lucrăm cu comisia și Sperăm că anul acesta, anul viitor, vom accelera acest proces de revizuire a standardelor. Întâlnirea se suspendă, însă membrii comisiei trebuie să știe că avem o întâlnire la ora patru jumătate în această după masă, pentru că înainte e vorba de o sesiune plenară, participarea Consiliului ministrul spaniol și domnul Gebhardt ne vor vorbi despre aceste lucruri în hemiciclu, deci nu aici. În orice caz, ședința de astăzi s-a încheiat. Vă mulțumesc!